Good morning, everybody. Welcome to our uh, uh, meeting today. Bună dimineața tuturor, bun venit la reuniunea de astăzi. Să începem cu adoptarea ordinii de zi. Avem o modificare legată de vot, noul punct 16.1, care a fost adăugat la proiectul de ordine de zi, proiectul de rezoluție privind obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității de vize, în conformitate cu articolul 1 regulamentul 539.1. Dacă nu sunt obiecții, consider că agenda monetă modificată a fost adoptată în legătură cu <clears throat> regimul lingvistic. Din păcate, nu avem croată, daneză, malteză și irlandeză astăzi, până vorbitoare. <clears throat> Înainte de vot să trecem la avizarea recomandărilor coordonatorilor. Trebuie să citesc desemnarea raportorilor. Domnul Moraes a fost desemnat raportor. Capacitatea instituțională ca președinte la propunerea de decizie implementare cu privire lansarea schimbului automat de date în ce privește datele în Grecia. Domnul Zdehovski a fost desemnat raportor pentru schimbul automat de date în ce privește <clears throat> datele dactilor Slovacia, Bulgaria, Franța, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, România și Finlanda. Domnul Moraes, ca președinte, a fost nominalizat pentru schimb automat de date, raportul legat, datele de activi scopii și Letonia, doamna Grapini, raportoare, la schimbul automat de date în ce privește înregistrarea Malta, Cipru și Estonia doamna Iosmanova, <clears throat> schimbul de date referitoare la automobile în Finlanda, Slovenia, România, Slovacia, Bulgaria și Ungaria. Doamna Sargentini. schimbul automat de date în ce privește datele de Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Cehia, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia raportorii pentru avize, domnul Peterson, raportor pentru avize în ce privește codul european de comunicații electronice și cam atât. Vă întreb dacă sunteți de acord să avizăm recomandările coordonatorilor. Nu văd obiecții și să trecem la voturi. Sper că aveți cu toții cartela electronică de vot la dumneavoastră. Aș prefera să votăm, să vedem în primul rând este punctul 3 de pe ordinea de zi, bugetul general Uniunii Europene, Comisie. Sunteți pregătit pentru vot? Să începem așa, compromisul 1. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Da, aștept. Yes. Okay, so we add... Bun, vă adăugăm așadar. Mr. Lopez Aguiar, And your works now? Okay. Funcționează acum bine. S-a închis votul. So, uh, it's ad- Se adoptă. Vedeți pe ecran. Amendamentul 4. Se deschide votul. The vote is Closed. S-a închis It's rejected. S-a respins. Uh, amendment 5. Amendamentul 5. S-a deschis votul. The vote is... S-a închis votul. Closed. rejected. S-a respins. Amendamentul 6. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. It's adopted. Se adoptă. Amendamentul 7. Se deschide votul. Closed. Se închide votul. Se respinge. Aș vrea să precizez că unul dintre membri nu are cartelă. Să socotiți. Da, am adunat deja, mulțumesc. Bun. Luăm notă de asta. Compromisul 2 s-a deschis votul. closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13 se deschide votul. Closed. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Compromisul 3. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 21. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis. S-a respins. Apoi amendamentele 23 și 24 împreună. S-a deschis votul. S-a respins. S-au respins. Nu. 26 la 17. Aceste amendamente 23 și 24 s-au adoptat. Uh, amendment. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat amendamentul 26. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Intervenții fără microfon. S-a respins de la următorul întrebare la amendamentul 26. Nu, no. Intervenții fără microfon. Nu, nu. 26. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. S-a respins. 27. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. S-a respins. 28. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 29. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 30 s-a deschis votul. Close. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 31 s-a deschis votul. Vote, please. S-a închis votul. S-a respins la diferență de un vot. Amendamentul 32 s-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. S-a respins. 34 <clears throat> s-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 35 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. <clears throat> Acum votăm textul în varianta modificată. Vote is closed. S-a închis votul. It's adopted. S-a adoptat. Felicitări. Raportorul următorul vot legat de descărcarea de gestiune privind agențiile Uniunii Europene pentru anul financiar 2015. Vom avea o modificare pe lista de vot. Amendamentul 6, 7 și 8 trebuie votate separat și nu în compromisul 1. Începem cu amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis. S-a adoptat. Amendamentul 6. S-a deschis votul. Amendamentul 6. Tocmai v-am spus că trebuie votate separat amendamentele 6, 7 și 8. Nu fac parte din compromis. Mă scuzați, la... eu n-am avut această informație înainte. Sunt foarte surprins. That's what, that's what, that's the secretariat Asta era vina secretariatului. M-au anunțat că au greșit. Aha. E greșeala secretariatului sau s-a schimbat? E greșeala secretariatului. Ok, so let's vote on amendment. Haideți să votăm amendamentul 6, vă rog frumos. S-a deschis votul. Amendments. Amendamentul 6 nu e inclus în compromis. Uh, s-a închis votul și s-a respins amendamentul 7. Well, I have to. Is, is it for me? No, no, these three ones need to be voted separately. Okay, so the vote is closed. We have to vote on those. S-a deschis votul. Nu mi-aduc aminte foarte bine textul, dar cred că dacă nu face parte din compromis, e problema că e caduc dacă se adoptă compromisul, pentru că ține de prima parte. What, uh, the second... Ce ne spune secretariatul este că aceste trei amendamente nu sunt acoperite de, amendam, de compromis. Iată de ce trebuie votate separat. So, amendment... Deci, amendamentul 7 acum s-a deschis votul. Vote. The vote is closed. It's rejected. And Amendment 8, it's the same issue. Aceeași problemă e valabilă și pentru acest amendament. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. It's adopted. Se adoptă. Now we go to... Acum trecem la amendamentul 9. Doar a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. It's adopted. S-a adoptat. Amendamentul 10 s-a deschis votul. Closed. It's adopted. Se adoptă. Uh, compromise 2. Compromisul 2 s-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. It's adopted. Se adoptă. Amendamentul 14. Se deschide votul. Se închide votul. S-a respins. Amendamentul 18 s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă și trecem la votul cu privire la text amendată modificată. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul și s-a adoptat. Felicitări uh, raportorului. Trecem acum la Organismul European de Supraveghere a Protecției Datelor, bugetul general, amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul, s-a respins. Amendamentul 2, partea 1. S-a deschis votul closed. S-a închis votul. S-a adoptat amendamentul 2, partea 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins la diferență de un vot. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. It's rejected. S-a respins. Amendamentul 4. S-a deschis vot. Closed. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 5. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. S-a adoptat. Scuzați, spune vorbitoarea? Amendamentul 4 a fost respins. Compromisul 1 acum. S-a deschis votul. Closed. S-a închis. It's adopt. S-a adoptat. Trecem la amendamentul 9. S-a deschis votul. Closed. S-a închis. S-a respins. Compromisul 2. S-a deschis votul. close the vote, S-a închis votul. S-a adoptat. Trecem la amendamentul 11, votat ca adăugire la compromisul 2. S-a deschis votul la amendamentul 11. S-a închis votul. S-a adoptat. Sunteți de acord cu votul în bloc? Nu? Îmi pare rău. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis. S-a adoptat. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis. S-a adoptat. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis. S-a adoptat. Amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Acum votăm textul în varianta modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat. Mulțumesc și felicitări raportorul. Domnul Iețec. Acum Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis. S-a respins. Amendamentul 3. Se închide votul. S-a respins. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 6, a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis. S-a adoptat. Trecem la compromisul 2. S-a deschis votul. Closed. S-a închis. S-a adoptat. Amendamentul 14. The vote is open. S-a deschis votul. S-a închis. S-a respins. 15. Votăm amendamentul 15. Se închide votul. S-a respins. Amendamentul 16. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Adopted. Se adoptă. Amendamentul 17. Closed. S-a închis. S-a respins. Amendamentul 18. S-a închis votul. Se adoptă. Și votul final cu privire la textul în varianta modificată. S-a închis votul și se adoptă. Să trecem la următor. Observatorul European uh, pentru Droguri și Dependență de Droguri. S-a deschis votul la amendamentul 1. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 2. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 4. S-a deschis votul. Closed. S-a închis. It's adopted. Se adoptă. Amendamentul 5. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 6. Se deschide votul. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 7. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 8. Deschidem votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 9. Se deschide votul. Închis. Se adoptă. Compromisul 1. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 13. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 14. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 15. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 16. Deschidem votul. Se închide. Se respinge. Și votul final, pe textul modificat, deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. Urmează Eurojust. Amendamentul, amendamentul 1. Votul este deschis. Închis. se respinge. Compromisul 1. Deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 6. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 7. Votul este deschis. Închis se respinge. Compromisul 2. Deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 11. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 12. Se închide votul. Se adoptă. Și votul definitiv acum pe întregul text modificat. Închidem votul. Se adoptă. Următorul. CEPOL. Amendamentul 1. Deschidem votul. Se închide votul. Se respinge. Compromisul 1. Deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 9. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentele 10, 11 și 12 împreună deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 13. Deschidem votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 14. Se deschide votul. Acum puteți vota. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 15. Puteți vota. Votarea s-a încheiat. Se respinge. Amendamentul 16. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Votăm amendamentele 17, 18 și 19 împreună. Puteți vota? Vă rog să votați. Se respinge amendamentul. Se resping amendamentele. Amendamentul 20. De, votul este deschis. Închis. Se respinge. Nu, îmi cer scuze, spune doamna președinte, se adoptă. 21. Votul este deschis. Închis. Se respinge amendamentul. Și amendamentul 22, votul este deschis. Închis. Se respinge amendamentul și acum votăm pe întregul text. Votul este deschis. Vă rog să votați. Se adoptă. Trecem la următorul aviz. Frontex. Amendamentul 1. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 2. Votul este deschis. Închis. Respins. Amendamentul 3. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 5. Se deschide votul. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 1. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 9. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 10. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 11. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 12. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentele 13 și 14, care sunt identice, le votăm împreună. Votul este deschis. Se închide votul. Se resping. Amendamentul 15. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentele 16 și 17 împreună. Votul este deschis. Închis. Sunt respinse. Amendamentul 18. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 19. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 20 este retras. Urmează amendamentul 21. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Și votul final. Deschis. Închis. Se adoptă. Următorul aviz vizează Europolul. Amendamentul 1. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 2. Votul este deschis. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 3. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 4. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 5. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 6. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 1. Votul este deschis. Închis se adoptă. Amendamentul 12, votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 13, votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 14, votul este deschis. Se închide. Votul se respinge. Amendamentul 15. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 16. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 17. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 2. Deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. Și amendamentul 22. Votul este deschis. Închis se respinge. Amendamentul 23, votul este deschis. Închis. Se respinge. Votul final pe textul în ansamblu, votul este deschis. Închis. Se adoptă. Oficiul European pentru Sprijin pentru Azil. Votul este deschis la amendamentul 1. Închis. Se respinge. Compromisul 1. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Și trecem la amendamentul 7. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 8. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Compromisul 2. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 10. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 11, partea a doua. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 15. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 16. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 17. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 3. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Și amendamentul 22, votul este deschis. Închis. Se adoptă. Votul definitiv. Votul e închis. Se adoptă. Următor, Eulisa. Amendamentul 1. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Compromisul 1. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Și trecem la amendamentul 7 împreună cu amendamentul 8. Votul este deschis. Închis. Se resping. Amendamentul 9. Deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 10 cu amendament oral, așa cum apare în lista de vot. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 2. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Și votul definitiv este deschis. Votul este închis. Se adoptă avizul. Felicitări pentru voturile pe descărcările de gestiune și raportorului și raportorilor din umbră. Următorul vot. Lista țărilor terțe și organizații cu care se pot încheia acorduri nu, nu avem vot. Bună, doamna președinte. Începem cu amendamentul 1. Votul este deschis. Putem vota împreună? Voi fi rapidă, vă promit. Amendamentul 1, votul este deschis, închis, se adoptă. Amendamentul 2, vot deschis, Închis. Se adoptă. Amendamentul 3. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Și amendamentul 5. Trebuie un vot uh, nominativ. Amendamentul 5, vot deschis. Închis. Se adoptă. Și votul final. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Felicitări. Și trecem la pachetul Big Data. Doamna Gomes este raportor. Trecem la vot imediat. Compromise 1, the vote is open. Compromisul 1 se deschide votul. Close the vote, please. Se închide votul. Se adoptă. Trecem mai departe la compromisul 2. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 71. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Compromisul 2A. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. 88. Amendamentul 88. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Compromisul 3. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 97 se deschide votul. Amendamentul 97 se deschide votul. Vă rog să votați, dragi colegi. Am greșit. Nu era compromis, ci amendament, corectează domnul președinte. Dar ați înțeles, se închide votul. Se adoptă. Compromisul 3A. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 4. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 5. Se deschide votul. se închide, se adoptă. Amendamentul 123. L-ați găsit? Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Compromisul 6 se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Compromisul 7. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 140. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. Amendamentul 144 și 53 se votează împreună. Se deschide votul. Se adoptă. Amendamentul 147 se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 8. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 8A. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 149. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 156. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 9. Se deschide votul. se închide, se adoptă. Compromisul 9A, se deschide votul, se închide votul, se adoptă. Amendamentul 173, se deschide votul. Vă rog să votați. Se închide votul. Se adoptă. 171. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 99. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. 174. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. La egalitate. 146. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 175, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 10. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 11. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 192. Vot pe părți, prima parte. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. A doua parte, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 194. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 11A. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 12. Se închide votul. Totul descomote ciudate. Se adoptă. Compromisul 13. Se deschide votul. Se închide votul se adoptă. 211 vot pe părți. Se votează ultima propoziție pe, la, de la 2011. Se deschide votul, se închide votul. Se adoptă. 212. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 213. Deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 214. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Ajung la uh, trimiteri. Amendamentul 1. Se deschide votul. La trimiterea 1 se deschide votul, se închide. Se respinge. Amendamentul 2 se deschide votul. Se închide. Se respinge. Amendamentul 3 se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 4. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 5, amendamentele 5 și 6 se votează împreună. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Trecem la considerente. Compromisul la Considerentul A, se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 11. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Compromisul acuzentul B. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 12. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Compromisul la considerentul BA se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Compromisul la considerentul C. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Compromisul la considerentul CA. Se deschide votul, se închide votul, se adoptă. Compromis considerent CB. Vote is se închide votul. Se adoptă. Compromis considerând D. Se închide votul. Se adoptă. Compromis considerent E. Se închide. Se adoptă. Compromis considerent EA. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Compromis considerent EB. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Avem tot alfabetul. Compromis considerentul F. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromis considerent G. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 61. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Votul final, se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Felicitări, doamne raportor. Mergem mai departe. Următorul vot este către un, este avizul, că, proiectul de aviz către un nou cadru pentru relațiile UE-Turcia, raportul domnul Șogor, începem cu amendamentul 20 și deschide votul. Vă rog să votați. Se închide votul. Se respinge. 21. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 22. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. Amendamentul 23. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. 24. Se închide votul. Se respinge. Compromisul 2. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 30. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 31. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. 32. Se deschide votul. Se închide. 32. Se închide votul, se respinge. Compromisul 3. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 41. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. Amendamentul 42. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Compromisul 4. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 48. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. 49. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. 52. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. 55. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Compromisul 5. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 47. Vot pe părți. Prima parte. Se deschide votul. Îmi cer scuze, se corectează, doamnă președinte. Prima parte este caducă. Deci a doua parte se deschide votul. Se închide. Se respinge. Amendamentul 63. Se deschide votul. 63. Se închide. Se respinge. Compromisul 6. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 66. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. 67. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. 68. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. Trecem la considerente. Amendamentul 1. Se deschide votul. se închide. Se adoptă. Amendamentul 2. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. Amendamentul 3. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 4. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. Amendamentul 5. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. Compromisul 1. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 10. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. Amendamentul 11. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 12. Se deschide. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 14. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. 15. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 17. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. 18. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. 19. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. Vot final. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Și mulțumesc pentru ajutor. Acum avem un nou punct pe ordine de zi, votul privind proiectul de rezoluție privind obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vize, vizelor în conformitate cu articol 1.4 al regulamentului. Avem un singur vot. Trecem la vot. Se deschide votul. The vote is closed. Se închide votul. Se adoptă. Thank you, colleagues. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru cooperare. Doamna Chinici, vă rog mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc. La închiderea ședinței de vot vreau să fac o <clears throat> declarație. O declarație verbală mă refer la un document de pe lista cu țări terțe și cooperarea cu Europol o rezoluție pe care am votat-o, dar care e foarte complicată în ce privește procedura, atât din punct de vedere legal, cât și în ce privește aspectele administrative, relația acestor țări terțe cu Uniunea Europeană. Cred că se fac multe lucruri. A fost referendumul din Danemarca, apoi lucrurile au evoluat. Deci, într-o perioadă scurtă de timp, trebuie să aprobăm un document, dar e îngrozitor de complicat. În uh, dialogul cu statul danez, grupul meu a decis, în spirit constructiv, să sprijine acest document. Dar cred că e important să subliniem că dacă avem astfel de dosare ulterior, ceva ce s-ar putea întâmpla, lucrurile să stea altfel. Cred că e important, e foarte important ca lumea Europeană să rămână unită în această privință. Și cred că e important să fac această declarație în numele grupului socialist și democrat. Mulțumesc. not So... Așadar, măcar ați avut timp să părăsiți sala. <clears throat> Cine pleacă din sală, ruga să păseze liniștea. Dacă vă hotărâți să rămâneți în sală, vă, loc, vă rog să luați loc ca să putem continua ședința. Așadar, le urăm bun venit <clears throat> domnul O'Flaherty, director Agenției pentru Dreptul Fundament și domnul Busnin, directorul Observatorului European privind drogurile și dependența de droguri. Ați venit aici, la acest punct de pe ordinea de zi, în calitatea dumneavoastră de reprezentanței președinției, domnul O'Flaherty, pentru Ehm, președinția anterioară, cel al domn pentru viitoarea președinție acestei rețele. O să-i dau imediat cuvântul domnului Flaherty ca să ne prezinte ce s-a făcut în 2016 și apoi domnul Gosdel o să ne vorbească despre anul următor. Mai întâi, domnul O'Flaherty, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnul președinte, distinși membri. Nu vreau să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru posibilitatea de a prezenta activitatea rețelei de agenții JAI în 2016. De la înființare, acum 10 ani, în 2006, am trecut de la un punct foarte la altul, servind ca platformă de coordonare și intensificare a sprijinului operațional și tehnic al agențiilor în beneficiul statelor membre și al instituțiilor europene. Intervenția mea în această dimineață se va concentra pe patru domenii de cooperare în 2016. Migrație, securitate, drepturi fundamentale și formare. Pentru mai multe amănunte în legătură cu domeniile în care cooperează agențiile, cu respect vă atrag atenția asupra raportului pe care l-am adoptat intitulat agențiile JAI ale Uniunii Europene cooperare în 2016. O să mă refer mai întâi la migrație. Anul trecut, agențiile au cooperat în legătură cu 14 activități în domeniul azilului, migrației și gestionării frontiere. Să vă ofer câteva exemple <clears throat> la activitățile operaționale ale mai multor agenții, cum ar fi Frontex și AZO, s-au concentrat pe hotspot-uri, o atenție deosebită a fost acordată formării pentru cei care lucrează acolo pentru a mări setul de competențe ale diversilor actori operativi. Agenția pentru Drepturi Fundamentale, cu micul personal prezent în Grecia, în ultimul an a contribuit oferind expertiză în materie de drepturi fundamentale pentru aceste cursuri de formare, mai ales în ce privește subiecte precum protecția copilului, identificarea și sprijinul pentru persoanele vulnerabile. Agențiile au contribuit la rapoartele săptămânale de sensibilizare, de analiza situației ale Comisiei Europene ce privește provocările legate de migrație și azil pe teren. Acestea au inclus reacții la situația copiilor neînsoțiți care pot fi priviți în contextul drepturilor fundamentale a situației legate de acesta în hotspot-uri și în altă parte. Protecția copilului s-a discutat ca temă prioritară la ședința șefilor agențiilor JAI care a avut loc în luna noiembrie <clears throat> și s-a beneficiat de prezența coordonatorului Comisiei privind drepturile copilului. Acum, al doilea subiect, securitatea. Agențiile au cooperat în aproximativ 30 de activități practice pe parcursul anului în diverse domenii legate de securitate crima gravă și organizată, combaterea terorismului, printre altele. Exemple de astfel de cooperare au inclus, de exemplu, începește atacurile teroriste. Europol și Eurojust au jucat un rol vital de a sprijini statele membre cu anchete și care se ducă la punerea sub acuzare după atacuri teroriste grave, inclusiv cele care au avut loc aici la Bruxelles. În domeniul contracărării terorismului, Eurojust împreună cu Europol și coordonatorul antiterorist al Uniunii Europene a organizat o ședință tactică cu concentrarea pe luptătorii teroriști străini, examinând chestiuni de dezradicalizare ca și alternative la punerea sub acuzare și detenție. Domeniul uh, infracțiunilor cibernetice, agenții inclusiv Europol, Eurojust și CEPOL și-au intensificat eforturile de a contracara presiunea acesta. Observatorul European privind drogurile și dependența și Europol au <clears throat> lansat raportul privind piața drogurilor. Crimele bazate pe ură, agențiile fundamentale s-a implicat în modul de formare pentru ofițerii de aplicare a legii pentru a combate crimele bazate pe ură. E vorba de nume de recunoaște și înregistra incidente de crime bazate pe ură, <clears throat> de a acționa mai adecvat, având în vedere amenințarea reală a terorismului și manifestări diverse de uh, crime bazate pe ură în Europa, împotriva solicitanților de azil, împotriva minorităților care trăiesc în Uniunea Europeană, urgența cu care agențiile trebuie să contracareze aceste infracțiuni bazate pe crime este recunoscută pe ură, sunt recunoscute. Apoi subiectul traficului de migranți. Agențiile JA elaborează noi modalități de a reacționa la amenințările și provocările care continuă să existe în domeniu. Un exemplu, <clears throat> Centrul de Expertiză al Europol pentru contracararea terorismului și traficului de migranți, care oferă noi ocazii de cooperare interinstituțională. În același timp, pentru a contracara cu eficiență traficul de persoane de migranți, nevoie de o mai mare cooperare cu statele terțe. Apoi, subiectul drepturilor fundamentale. Protejarea și promovarea drepturilor fundamentale e un aspect orizontal al activității agențiilor JAI. La ședința recentă a șefilor de agenții au reafirmat rolul critic pe care drepturile fundamentale trebuie să joace în toate domeniile de activitate, recunoscând drepturile fundamentale ca fiind ceva care uh, e un lucru favorabil unei mai mari securități și nu dăunează acestea. Există alte exemple de cooperare la agențiilor JAI pentru a integra drepturile fundamentale în activitățile și munca lor, de exemplu formarea, care include formarea în materie de drepturi fundamentale pentru monitorii în returnarea forțată și pentru funcționari din uh, organe de aplicare a legii pe subiecte legate de violență bazată pe gen și uh, crima bazată pe <clears throat> ură. Drepturile victimelor. În 2016, Agenția Drepturilor Fundamentale a organizat un atelier pentru experți în ce privește directiva, adresor și implicațiile acestei legislații pentru activitatea diverselor agenții drepturile fundamentale a victimelor în ce privește <clears throat> reacțiile în dreptul penal au fost subliniate în acel atelier într-un efort de a mări uh, conștientizarea cu la rolul agenției în acest domeniu important, migrație. În redactarea avizelor legale în ce privește evoluții în domeniul migrației, Agenția Drepturilor Fundamentale <clears throat> s-a consultat pe larg și a primit uh, informații semnificative și comentarii de la Europol, Frontex, EASO, Eurojust și EULISA. Cel mai recent astfel de aviz a fost uh, avizul cu privire la Eurodac, care a fost <clears throat> prezentat Parlamentului acum câteva săptămâni. Și, în fine, domeniul uh, formării profesionale împreună cu statele membre și instituțiile Uniunii Europene. <clears throat> Agențiile elaborează tot mai mult formări uh, pe bază de colaborare, <clears throat> bazându-se pe expertiza fiecărei agenții și în avantajul tuturor celorlalte. De exemplu, în 2016, Agențiile au contribuit la 47 seminare pe internet ale CEPOL pentru funcționarea din aplicarea legii pe subiecte cum ar fi violența bazată pe gen, prima bazată pe ora, noi substanțe psihoactive, supraveghere, infracțiuni cibernetice și utilizarea sisteme informatice de mari dimensiuni. Distinși membri. Agenția Drepturilor Fundamentale a avut onoarea să prezideze rețeaua în 2016, un an cu o cooperare intensificată <clears throat> între agențiile din domeniul justiției și afacerilor interne, mai ales în materie de migrație și securitate. Președinția agențiilor a culminat în întâlnirea șefilor la care m-am referit, care a avut loc pe 14 noiembrie la Viena, cu o reprezentare la nivel înalt, nu doar de la agenții și instituții, ci și din partea Comisiei, cu participarea pentru prima dată a unui comisar <clears throat> în persoana Comisarului pentru Securitatea Uniunii, domnul Julian King, și această rată de participare exemplifică și ilustrează angajamentul și sprijinul pentru activitatea agențiilor JA în perioada respectivă. Acum o să-i predau președinția domnului Gosdel, uh, șeful Observatorului European pentru Droguri și Dependența de Droguri, care o să vă prezinte prioritățile pentru urmă. Mulțumesc, domnul Gosdel are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, distinși membri. <clears throat> Mai întâi aș vrea să-l felicit pe domnul Oflati, directorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale, pentru activitatea impresionantă de coordonare a rețelei și pentru observatorii europeni o plăcere și o onoare, dar și o provocare să preia această responsabilitate după o președinție atât de încunată de succes. După cum am văzut, au fost multe realizări în anul trecut Acum aș vrea să vă prezint pe scurt obiectivele rețelei pentru anul 2017. Mai întâi, aș vrea să vă prezint principiile călăuzitoare care o să ne ajute și o să ne călăuzească activitatea în acest sens. Sunt trei elemente principale. Continuitatea, flexibilitatea și parteneriatele. Continuitatea pentru că rețeaua agențiilor JAI a, există deja de 11 ani și am făcut multe progrese în ultimii ani, dar în același timp rămân probleme majore, teme majore, continuă să fie aceleași și e nevoie de continuare eforturilor. În al doilea rând, flexibilitatea, <clears throat> situația dinamică în ce privește, de exemplu, migrația și securitatea, impun și mai mult decât înainte să avem flexibilitate, dar și sprijin reciproc din partea agențiilor și, într-adevăr, flexibilitatea este necesară și e și o oportunitate, având în vedere noile propuneri legislative care afectează direct uh, activitatea agențiilor din domeniul justiției și afacerilor interne. În fine, parteneriatele. Vrem să mărim coordonarea pentru activități comune, evitând duplicările. În același timp, Vrem să consolidăm reciproc eficiența agențiilor și, desigur, uh, cu o mai mare plus valoare pentru cetățeni și pentru factorii decizionali. Sunt două domenii tematice pentru președinția rețelei în acest an. Mai întâi, consolidarea <clears throat> activității tehnice și operaționale și a schimbului de informații. În al doilea rând, vrem să ne ocupăm de influența tot mai mare internetului și caracterul transformațional al noilor tehnologii. În același timp, există trei domenii care rămân cheia continuității și îmbunătățirii eficienței activității agențiilor. Mai întâi, sinergii tot mai mari, mai ales în formare, TIC și cibersecuritate și schimbul de date, de instrumente vom avea unele întâlniri consacrate acestui subiect. În al doilea rând, după cum s-a subliniat deja la întâlnirea șefilor din noiembrie anul trecut la Viena, nevoia de mai bună cooperare și coordonare când e vorba de dimensiunea externă, în special cooperarea tehnică cu țările terțe și, în fine, dar nu mai puțin important, să continuăm să menținem atenția concentrată pe nevoia de protecție și promovarea drepturilor fundamentale și articularea acestora cu alte politici ale Uniunii Europene. Niște trăsături cheie ale programului pentru acest an, mai întâi o ședință tematică specifică organizată cu privire la internet și infracțiuni cibernetice știu că e o chestiune concretă care strânește mult interes la Comisia dumneavoastră, doamnă președinte. Am primit deja multe solicitări și sugestii din partea membrilor Comisiei dumneavoastră, deci mă bucur să vă informez că vom consacra o întâlnire tehnică specială acestui subiect, care își va propune în special să evalueze cum a fost exploatat spațiul cibernetic pentru activități infracționale și care sunt reacțiile la acestea, cum putem să ne bazăm pe aceste experiențe, facem schimb de experiențe între agențiile JAI pentru a da un serviciu mai bun și a contribui mm, din partea noastră la spațiul european de libertate, justiție și securitate. Vor fi trei ședințe uh, obișnuite ale rețelei. Prima începe astăzi la Lisabona. Șefii agențiilor JAI se întâlnesc pe 9 și 10 noiembrie la Lisabona, apoi Asta e o surpriză și pentru colegul meu de la Agenția Drepturilor Fundamentale. Va fi o nouă inițiativă după participarea mea la ședința organizată de președinția malteză săptămâna trecută în Malta și o să le propun colegilor din domeniul JAI, dar și agențiilor de sănătate să întreprindă o inițiativă comună pentru a combina atenția pe care trebuie să acordăm drepturilor fundamentale și în același timp sănătății sunt chestiuni foarte concrete, printre altele accesul la tratament și sau prevenție legate de um, HIV, alte boli contagioase care amenință Uniunea Europeană și sunt de interes și pentru munca agenției noastre. Vom propune inițiativă comună la care vom lucra în acest an, arătând de asemenea că această plusvaloare se bazează și pe o mai mare complementaritate, pe cooperarea între diversele agenții. Și apoi vor fi trei ședințe specializate, una pe chestiuni legate de TIC, a doua pe cooperare tehnică și internațională și apoi avem o cooperare permanentă și consolidăm uh, și coordonarea în activități de formare și, în fine, raportul de activitate va fi prezentat COZI și Comisia dumneavoastră până la sfârșitul anului și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Husdal. Deocamdată avem două intervenții. Domnul Boni mai întâi. Mulțumesc foarte mult pentru ambele prezentări. Bineînțeles că vreau să îi mulțumesc domnului O'Flaherty pentru faptul că a fost președinte al rețelei agențiilor JAI în 2016. Am avut o cooperare foarte fructuroasă anul trecut și domnule Guțel, uh, mult succes și mult noroc pentru președinția pe care o preluați pentru acest an. E ceva important să înțelegem care este plus valoarea acestei rețele, existenței ei. Mai întâi, să avem un spațiu mai bun sau condiții mai bune pentru o mai bună cooperare între agenții. E foarte important pentru că în multe domenii ni se pare că nu există suficientă cooperare, nu există suficient schimb de informații, de date și de analize. Deci, uh, puncte de vedere uh, comune, o strategie comună, cooperare și în ceea ce privește formarea profesională a ofițerilor respectivelor agenții, sunt niște provocări foarte importante. Vă mulțumim că vă gândiți la ele. Ar trebui continuat. În al doilea rând, trebuie să înțelegem ce se întâmplă și ce fel de priorități avem. Pe de o parte, sunt multe probleme legate de migrație, de refugiați și de găsirea unei soluții care să respecte întru totul drepturile fundamentale. Cred că trebuie să ne concentrăm mai mult și pe radicalizarea a, la nivel de limbaj și de atitudini, așa cum se vede ea în limbaj și în atitudini. Ați menționat discursul incitator la ură. Avem acum un cod de conduită pregătit de către comisie și de părțile interesate și e foarte important să se coopereze și cu societatea civilă, pentru că aceasta poate susține instituțiile în realizarea uh, obiectivelor propuse prin acest cod de conduită semnalând, observând felul în care evoluează discursul incitator la ură. Pe de altă parte, trebuie să vedem cum o să creăm un sentiment de securitate mai puternic în statele membre. În unele țări, atmosfera e bună, în unele țări nu se merge pe calea ce bună. Uh, Vrem să vă spun că în Polonia, țara mea, există acum o dezbatere în legătură cu propunerea a guvernului de a avea o bază de date generalizată a statului cu informații despre cetățeni, în care să apară și date despre cum ar fi numărul de telefon mobil și uh, informații despre persoanele cu care locuiesc deci, din punctul meu de vedere, e prea mult și cred că și la nivel european, din partea instituțiilor și agențiilor, avem nevoie de o reacție pe această temă și avem nevoie de sprijinirea societății civile pentru a combate genul acesta de uh, propunere, pentru că nu e vorba doar de uh, securitate voiam să vă explic că ce este important, așa cum spunea și dumneavoastră, să înțelegem dimensiunea amenințărilor legate de criminalitatea cibernetică. Înțeleg că ați început o analiză anul trecut sau poate chiar puțin mai devreme, dar aceasta va fi continuată de ODTE, sub, ca președin, care e președinte acum al rețelei, astfel încât să fie înțeles mai bine rolul internetului. S-a vorbit despre arbitrii, așa zis, și arbitrii uh, care monitorizează internetul uh, întunecat, dark web, și mă interesa dacă ne puteți, de, de, ne puteți da detalii, pentru că e foarte important să știm ce se întâmplă în darknet și dacă avem instrumente de reacție, e foarte bine. E ceva important și pentru agenția dumneavoastră. Trebuie recunoscut că traficul de droguri și de substanțe psihoactive noi face acum obiectul unui uh, trialog și unui regulament pentru ODTE, astfel încât să aveți instrumente mai eficiente de intervenție rapidă pentru a putea analiza riscurile legate de substanțe noi, de droguri noi aceste substanțe psihoactive noi atunci când acestea apar în Europa. Deci, câteva chestiuni legate de accentul pus pe internet și sunt gata să mă și implic în uh, discutarea acestor aspecte și încă un lucru, există o plus valoare vizibilă a acestei rețele, deci vă încurajez să o dezvoltați pe viitor. Mulțumesc, domnule Boni, domnul Zerovski. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea mai întâi să-i felicit pe cei doi invitați pentru descărcarea de gestiune obținută în această comisie a Parlamentului European uh, acum ceva vreme. Sper că și în comisia cont, unde sunt coraportor și că veți putea să răspundeți la întrebare. Domnule O'Flaherty, ați spus că mulți oameni au lucrat în această rețea a agențiilor JAI și chiar dacă n-am fost numit, dar dacă voi fi invitat, voi participa mereu cu plăcere la această rețea, la reuniunile sale. Ah, vreau să spun că e foarte important cum funcționează aceste agenții. În ultimii doi ani și jumătate am văzut că principala problemă e că agențiile uh, nu comunică foarte bine, nu își fac publicitate foarte bine. Am fost și am vizitat în fiecare an fiecare agenție și poate până la sfârșitul mandatului voi fi singurul europarlamentar care va fi vizitat toate agențiile europene. Multe dintre ele uh, lucrează foarte bine, fac lucruri foarte bune, dar problema e că nimeni nu știe aceste lucruri. Uh, se pare că au o slăbiciune în materie de comunicare, de prezentare a propriei activități. Și încă o chestiune. Dacă toate agențiile sunt în același oraș, cum pot lucra împreună? Există o agenție foarte bună la Cepol, la Budapesta, ă, Cepol, la Budapesta și unii spun că ar trebui inclusă în Europol, dar e o idee absurdă pentru că se ocupă de cu totul altceva și e pur și simplu uh, imposibil să fie fuzionate agențiile, dar am putea discuta de o cooperare cu Agenția Europeană pentru Inovare. Am putea să vedem cum pot colabora în ceea ce privește angajarea personalului. Deci sunt multe chestiuni la care să fim atenți pe durata anului. Sunt multe provocări cu care ne confruntăm. Trebuie să spunem Comisiei Europene că uh, pe internet se comit tot mai multe infracțiuni și directorul ODTE și cu mine am avut mai multe discuții despre un risc tot mai mare de distribuirea drogurilor prin internet, droguri plătite cu bitcoin în această monedă. E o chestiune pe care trebuie să o semnalăm, pentru că viețile multor tineri din Europa sunt distruse în acest fel. Trebuie să discutăm despre acest lucru și să tot punem probleme pe tapet. Nu vrem să cenzurăm internetul, dar vrem să avem instrumente eficiente pentru a combate astfel de forme de infracțiune foarte bine organizate. Și nume personal, trebuie să spun că în perioada în care Agenția pentru Drepturi Fundamentale a deținut președinția, am fost impresionat de foarte bună organizare a <laughs> agenției. Poate ar fi o idee bună să veniți mai des în Parlamentul European, la grupurile politice, să explicați ce faceți, care sunt procedurile dumneavoastră. Pentru că, bineînțeles, să critice foarte ușor, mai ales dacă nu știi care sunt încurcăturile, problemele sau chiar și mandatul acordat agenției. Cam atât aveam de spus și sper că ambii veți putea să răspundeți pe scurt. Mulțumesc, doamna Chianga. Chienghe. Mulțumesc. Voiam și eu să vă mulțumesc și să vă felicit pentru cele două intervenții care au fost foarte interesante. Cred că tot ce ați spus e foarte salutar faptul că există această cooperare între diferitele agenții, dar și să stabilim platforme pentru schimbul de informații și de date. Prin urmare, ar trebui să atacăm, să încercăm să rezolvăm mai multe probleme diferite și mi se pare esențial în acest scop să facem schimb de informații și să lucrăm împreună. Minorii neînsoțiți cred că discuțiile privind minorii neînsoțiți sunt foarte complicate. Trebuie să se țină seama de foarte multe lucruri. Nu e vorba doar de momentul când ajung pe teritoriul european, pentru că odată ajungi, ajungi, există două etape. În primul rând, trebuie să fie însoțiți de cineva, de un tutore, de un fel, și pe de alta, juridic vorbind, atunci când ajung pe, so- pe teritoriul european, e important să nu dispară, pur și simplu. Pentru că dacă se întâmplă acest lucru, ajung să fie folosiți pentru prostituție sau uh, trafic de droguri sau de organe. Așadar, este absolut esențial ca atunci când ajung în Uniunea Europeană să le oferim o protecție sporită față de ce se întâmplă în prezent. Și, de asemenea, trebuie, trebuie să întărim lupta împotriva traficului de droguri și de organe în afara Uniunii. Sunt uh, multe probleme. Terorismul, și avem instrumente la dispoziție. Trebuie să ne ocupăm de problema recrutării prin internet a unor persoane vulnerabile, într-adevăr, dar mai sunt și alți tineri. Trebuie să facem tot ce se poate pentru a combate terorismul. De exemplu, trebuie să ne asigurăm că dispunem de fonduri suficiente și iarăși să facem și schimb de date. Aș mai adăuga un lucru un element nou. care este de asemenea foarte important. Cred că e nevoie de o strategie juridică, dar aceasta nu e suficientă. Avem și codul de conduită al Comisiei, dar e nevoie de mai mult. Avem nevoie de un act legal care trebuie să completeze programele educaționale, educația fiind esențială. Constatăm că există multe infracțiuni uh, motivate de ură, vedem uh, multe modificări în Europa, vedem că multe lucruri se schimbă în țările noastre, că există tot mai multă mobilitate și ar mai fi și problema drepturilor migranților. Cred că e una dintre prioritățile noastre dacă discutăm despre condițiile de primire, de exemplu. Cred că trebuie să ne îndreptăm către ideea unei rețele foarte semnificative de centre de primire și să ne asigurăm că îi primim bine pe cei care sosesc și că ținem seama de motivele pentru care sosesc. Există apoi și migrația nereglementată. Uneori aceasta este confundată cu uh, migrația ilegală, fiind vorba totuși de două lucruri. Trebuie să fim atenți, trebuie să avem legislație care să vizeze migrația nereglementată și, uh, pe de altă parte, pe cea ilegală. Și trebuie să ținem seama și de perspectiva economică. Mulțumesc pentru întrebări și comentarii. Mai întâi domnul O'Flaherty răspunde. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și membrilor Comisiei pentru întrebări. Domnul Boni a făcut mai multe observații și s-a referit la nevoia de a demonstra plus valoarea rețelei. Așa cum știți, mulți dintre dumneavoastră uh, nu lucrez de mult în Uniunea Europeană și într-o agenție și am fost cumva impresionat, bine impresionat de măsura în care cooperează aceste agenții și creează plus valoare prin această cooperare. Am văzut sinergii cu adevărat impresionante și ca să vă dau un exemplu, felul în care agenția mea uh, cooperează cu EASO și Frontex în hotspoturi în Grecia și în Italia. Cred că această cooperare merge foarte bine toate cele trei agenții uh, sunt uh, hotărâte să respecte o abordare bazată pe uh, drepturile fundamentale și fiecare în felul nostru cooperăm pentru a crea proceduri, uh, cursuri și pentru a ajuta cele două state membre, Grecia și Italia. Se poate să se mai facă și mai mult, dar uh, pentru o cooperare în rețea aș spune că aceasta e destul de impresionantă. În legătură cu prioritățile, domnule Boni, ne-ați amintit pe bună dreptate să nu fim, uh, să nu le lăsăm copleșiți de uh, migrație și să nu uităm nici de celelalte domenii care necesită atenție în mod critic. Și amintesc că securitatea rămâne o mare prioritate pentru rețea și pentru angajarea și implicarea agențiilor. Și în acest spațiu de securitate trebuie să ținem seama de radicalizare, de evitare acestea, de de radicalizare, toate fiind uh, obiectul atenției noastre uh, foarte mari. Dacă îmi permiteți, în urma reuniunii uh, din noiembrie, la care a participat și comisarul King, uh, reacțiile puternice trebuie totuși, uh, când e vorba de securitate, trebuie să respecte drepturile fundamentale și vă asigur, domnule Boni, că ținem seama de acest domeniu esențial cât se poate de bine. Apoi, domnului Zedovski, uh, îi mulțumesc și domniei sale pentru amabilitatea uh, aprecierilor la adresa agenției și a președinției pe care a deținut-o. Uh, are dreptate colegul dumneavoastră, nu comunicăm destul de bine, nu ne vindem destul de bine succesele pe care le, agențiile și individual și împreună le obțin pentru statele membre și pentru instituții. Trebuie să ne concentrăm pe acest lucru, pentru că acum, vorbind numai în numele agenției mele, trebuie să demonstrăm mai bine plus valoarea existenței noastre, să o arătăm mai bine și contribuabililor europeni și celorlalți care, de care depinde existența noastră. Și pentru că e o prioritate pentru 2017, o să-l las pe domnul el să vorbească despre activitățile privind internetul pe viitor. Și doamne Cheianga, Ah, vă mulțumesc pentru observațiile importante și mai târziu o să revin când prezint prioritățile propriei mele agenții, pentru că sunt esențiale pentru ce ne concentrăm noi în anul acesta. Foarte pe scurt, în legătură cu minorii neînsoțiți, cu toții trebuie să lucrăm mai bine, să ne achităm mai bine de sarcinile noastre. În ă, materie de înregistrare, însoțire, asigurare de condiții bune de cazare, peste tot în statele membre și voi vorbi mai mult despre acest lucru dacă doriți mai târziu, când voi mai interveni. De asemenea, trebuie să educăm mai bine împotriva uh, infracțiunilor comise din ură, să încurajăm mai bine respectarea valorilor societății care sunt în beneficiul tuturor și, iarăși, dacă îmi permiteți, o să revin mai târziu. În încheiere, doamna Chianghe a vorbit despre importanța distinției între migranții ne, în situație nereglementată și uh, migranții ilegali. Și dacă îmi permiteți, vorbesc numai din perspectiva agenției mele. Nu e vorba doar de această deosebire uh, între nereglementați, ilegali și legali, și, uh, ci mai degrabă de două categorii, cei care uh, trebuie să beneficieze de protecție internațională și cei care nu au dreptul la aceasta. Mulțumim, domnule O'Flaherty, revenim în câteva minute la dumneavoastră și acum domnul Gustel. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor pentru um, aprecierea față de activitatea rețelei și eu vom mai lua cuvântul în câteva minute în, pentru a vă prezenta programul de lucru și noua strategie a MCDDA. Vreau să adaug și unele lucruri la răspunsurile domnului Oflarti și mai ales în ceea ce este întrebarea domnului Boni și, un, și la care a fost referit și domnul Zrehovski. După cum știți, am început deja alături de Europol să ne ocupăm de această chestiune. Anul trecut s-a publicat, uh, am avut o publicație comună privind uh, raportul cu privire la droguri. Anul trecut am publicat un raport privind drogurile pe internet și uh, metodologia folosită acolo a fost foarte inovatoare, fiindcă am fost uh, invitat la o reuniune specială pe care o numim Train Spotting, unde am încercat să observăm anumite fenomene esențiale și am invitat mulți experți, printre ei și cei care folosesc acest uh, internet cenușiu, acest darknet, altfel nu se știe cum, cum, se, cum că există și cum se folosește. Vreau să vă spun că ziaristul care a scris articolul în ianuarie a făcut o treabă foarte bună și acest uh, Articolul este unul dintre cele mai bune documente care prezintă toată dimensiunea acestei probleme. S-a strecurat o singură greșeală pe care l am rugat să, l-am rugat să o, să o um, corecteze, și anume că noi nu recrutăm hacker, vă închipuiți prea bine acest lucru. Poate pe viitor ne-ar fi de folos, uh, dar, mă rog, asta las la aprecierea dumneavoastră. dacă vreodată va fi revizuit mandatul pentru revizuirea competențelor. Deocamdată nu avem această intenție și nu avem nici mijloacele, dar e limpede că dacă invităm pe cei care lucrează în acest domeniu, observă și analizează darknet-ul, acest internet cenușiu, atunci avem o altă perspectivă. Avem și acum un nou raport cu Europol care ar trebui să iasă la jumătatea anului acesta. Vreau să vă spun că nu doar agențiile se ocupă de acest domeniu și Comisia Europeană a luat o inițiativă anul trecut de a organiza o conferință coordonată de un expert uh, olandez foarte de seamă și bine cunoscut, iar anul acesta va avea loc uh, Uh, reuniunea tehnică privind criminalitatea cibernetică și internetul, iar noi dorim să prezentăm concluziile acestei reuniuni membrilor, uh, membrilor acestei comisii. În ceea ce privește mm, domnul, ce a spus domnul Zrehovski, vreau să vă ofer două informații în plus. Una dintre acestea se referă la un subiect foarte important pentru noi toți și mai ales pentru această rețea. Este vorba de caracterul complementar al activității noastre, cooperarea. Ați vorbit în egală măsură și despre localizarea agențiilor în, acela, în aceeași regiune și ora, sau oraș. Când vine vorba de agenții în acel oraș, în același oraș, vreau să vă spun că EMSA, Agenția Vigo și MCDD cooperează foarte strâns și alături de EMSA noi suntem considerați un exemplu de colaborare, mai ales pentru uh, Um, achiziții și așa mai departe și în continuare încercăm să vedem cum putem folosi cât mai eficient fondurile și resursele disponibile. În egală măsură vreau să salut uh, observația noastră despre faptul că faptul că două agenții nu se, că se află în aceeași regiune nu înseamnă că trebuie să fie fuzionat, încă fac același lucru. Regulamentul financiar, uh, regulamentul, poate regulamentul de funcționare este același, dar uh, motivul de creat, pentru care a fost creat, pentru care au fost create agențiile, sunt total diferite. Ați vorbit uh, despre internet. V-am răspuns în oarecare măsură. Vreau să vă spun că comisarul Avramopoulos, care a fost uh, care a dorit foarte mult să deschidă dialogul cu furnizorii de servicii de internet, cu marile companii. El a dorit acest lucru, fiindcă e bine să se identifice site-uri pe internet unde se vând uh, droguri, însă apoi să pune întrebarea cum uh, îi oprești. Deci trebuie să se coopereze cu actorii internaționali și, bineînțeles, uh, Uniunea Europeană, Comisia Europeană. Și, în final, le mulțumesc doamnei Kenge pentru că a pus accentul pe un subiect care ține mai degrabă de competențele colegului meu de la FRA, Vreau să spun și eu un lucru, dacă îmi permiteți. Minorii, noi am avut o discuție la Viena aprofundată în noiembrie anul trecut între uh, agențiile uh, agenția GHA și alte agenții și vreau să vă spun că suntem toți convinși la nivelul agențiilor că trebuie să se facă mai mult. Întrebarea este ce? Și aici ne confruntăm cu două provocări. În primul rând, o mare parte a problemelor nu pot fi rezolvate de agenții, fiindcă avem competențe limitate și există posibilitatea de a încuraja statele membre să ofere linii directoare, să formeze mai bine uh, a personalul din uh, centrele de primire, din hotspot-uri și așa mai departe, dar există limite oricum în ceea ce mandatul agențiilor. În al doilea rând, și iată de ce am propus eu colegilor mei de la DG Sănătate, de la ECDC și aceeași propune o voi face Agenției Europene pentru Droguri să eh, ni se alăture nouă, pentru că sunt niște chestiuni foarte importante. În primul rând, minorii neînsoțiți, bineînțeles, dar și ehm, mamele care se prostituează pentru a asigura supraviețuirea familiei oriunde se află în grupuri mari. Aceasta a fost o problemă pe care am discutat-o și la Lisabona și asta este o chestiune care nu este specifică pentru FRA sau pentru MCDA, dar ar trebui să încercăm să avem o abordare comună și să ne asigurăm că încercăm să fim mai atenți și că încercăm să dăm o îndrumare concretă celor care lucrează pe teren. Și ultima chestiune este faptul că nu există nicio legătură directă de cauzalitate, dar una dintre prezentările de la Mal- din Malta de săptămâna trecut a arătat că în ceea ce privește sănătatea migranților, mă refer aici la folosirea de uh, droguri, dar și uh, infecția HIV sau hepatită B, un număr mare de migranți <coughs> s-au infectat după procesul uh, de azil sau de migrație. Asta înseamnă că nu putem să ne ocupăm doar de o parte a problemei și să ignorăm dimensiunea sănătății. Și încă o problemă cu care ne confruntăm cu toții în acest domeniu o reprezintă um, agen- agenția, o reprezintă faptul că, într-adevăr, trebuie să facem o conexiune a bazelor de date, dar este reguli foarte stricte în ceea ce privește protecția datelor. Și trebuie să asigurăm respectarea acestor reguli și punerea în aplicare, dar și siguranța acestor uh, legături între rețele. Acesta este una dintre provocările la care EMCDDA are probleme în ceea ce privește coordonarea și asigurarea complementarității la nivelul agențiilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc amândurora! Vă dau imediat cuvântul. O să fiți foarte ocupați în această dimineață. Pentru a ne prezenta, domnule Guza, programul EMCDDA și strategia pentru 2025. Mulțumesc, domnule președinte. Vă promit că nu mai iau cuvântul după această intervenție. Mă rog, o să vă mai răspund la întrebări, bineînțeles. Stimați membri ai Parlamentului European, mă bucur foarte mult că vă pot prezenta astăzi această strategie, noua strategie pe termen lung a MCDDA, fiindcă, în primul rând, în amendamentele la descărcarea de gestiune pentru bugetul pentru 2015 al MCDDA dar și în cadrul contactelor pe care le-am <coughs> avut cu dumneavoastră aici, dar și la nivel bilateral, cu toții ați subliniat importanța unei viziuni pe termen mai lung în ceea ce privește activitatea și plus valoarea agenției al cărei director sunt. Mă bucur să vă pot anunța că, așa cum v-am propus când am fost la audiere după alegerea mea, noi am muncit din greu anul trecut pe lângă activitățile planificate deja și pe lângă strategia pe termen lung și pe lângă activitățile noastre a fost adoptată și strategia pe, 2020, pe 2025 de către Consiliul de Administrație, iar noi dorim să ne aducem contribuția la o Europa mai sigură și mai sănătoasă printr-o politică privind drogurile mai bine informată și prin acțiuni. Se subliniază valorile partajate de toate părțile implicate care lucrează la, cu MCDDA, e vorba de excelența științifică, calitatea informațiilor oferite de centru este recunoscută la nivel de general, dar nu este, nu este nelimitată în timp, deci întotdeauna trebuie să facem eforturi în acest sens pentru a dezvolta excelența și calitatea datelor pe care le folosim în analizele noastre. În al doilea, a doua valoare este și chiar și mai importantă, este menținerea integrității și imparțialității. MCDDA nu sprijină niciun grup de lobby sau uh, vreo, sau, și nu are nicio orientare politică în ceea ce este politica drogurilor, ci dorește să ofere informații și uh, dovezi procesului decizionar. O altă valoare o reprezintă faptul că noi suntem orientați către servicii și către clienți și chiar și în condițiile și chiar și în condițiile de astăzi este uh, o provocare și mai mare să asigurăm eficiența și, și durabilitatea agenției noastre. În ceea ce și durabilitatea, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul permanent pe care l-ați acordat în ceea ce privește uh, majorarea mijloacelor finanțare pentru a asigura durabilitatea activității noastre. Strategia se concentrează pe trei grupuri de clienți, instituțiile europene, decizionarii la nivel național și profesioniștii din domeniul uh, drogurilor. Asta nu înseamnă că nu că, că oferim uh, servicii populației și societății civile, Comisia dumneavoastră a sprijinit întotdeauna toate agențiile și a, a susținut întotdeauna că trebuie să stabilim priorități. Bineînțeles, dacă putem ajuta și alte grupuri țintă, facem acest lucru, dar în ceea ce privește alocarea resurselor, acestea sunt prioritățile noastre și trebuie să ne concentrăm asupra grupurilor unde putem oferi cea mai mare plus valoare grupurilor principale de clienți. Ce servicii oferim noi? clienților noștri. Principalul grup, de, principalul grup este sprijinirea pentru politici. În analiza pregătită și pe care v-am oferit-o în cadrul pregătirii strategiei, puteți constata că serviciile oferite instituțiilor europene se împart în trei categorii. Inițiative de politici, contribuția adusă legislației europene și naționale prin date științifice, de, de pildă, oferite comisiei uh, când pregătește uh, legislație din acest domeniu și sprijin pentru evaluarea și aplicarea legislației. Iar aici vreau să vă dau un exemplu foarte concret. Uh, toate datele pe care le strângem noi și toate datele strânse de punctele centrale la nivel național în toate statele membre reprezintă principalul volum de informații și date care sprijină monitorizarea și evaluarea strategiilor europene. Apoi oferim uh, aceleași uh, categorii de servicii uh, și decizionarilor de la nivel național. În ceea ce privește sprijinul pentru sprijinul oferit, acesta se încadrează în trei categorii. Prima categorie este sprijinul pentru intervenții prin portal prin ceea ce este cele mai bune practici, dar vrem să fim și mai proactivi și să obținem mai, mult, mai bune rezultate pentru a sprijini mm, pentru a sprijini și punerea în aplicare, nu doar la nivel de criterii, apoi sprijinul în ceea ce este monitorizarea și aici uh, acest fel de sprijin este legat de principala activitate a agenției, bineînțeles, și apoi sprijin pentru cercetare. Acestea fiind spuse, v-am spus și anul trecut, uh, ca rezultate preliminare în ceea ce privește strategia, noi trebuia să avem o mai multă claritate în ceea ce este plus valoarea și modul în care își aduce contribuția EMCDDA la o Europa mai sigură și mai sănătoasă. Avem deci aceste două scopuri, două domenii. Pentru fiecare am uh, stabilit patru obiective strategice. Pentru sănătate, de pildă, am identificat patru obiective strategice și în, do- în domeniul securității, ceea ce înseamnă că pentru aceste două domenii Sănătatea publică și securitate avem o viziune foarte clară în ceea ce privește obiectivele noastre pe următorii 10 ani. Inclusiv 2016 uh, intră aici în acești 10 ani. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre rezultatul uh, diagnosticului strategic de anul, privind strategia de anul trecut. Nivelul um, director. Uh, e foarte important acest lucru, fiindcă în strategie veți întâlni un element care se numește business drivers, uh, aceste motoare pentru mediul de afaceri. Este vorba de condițiile de succes în ceea ce privește oferirea de servicii bune. trebuie să anticipăm, anticipăm mai bine și să răspundem mai bine nevoilor instituționale, ceea ce înseamnă că trebuie să fim gata în momentul în care instituțiile europene se hotărăsc să revizuiască mandatul uh, în mod aprofundat și Uh, să îl modifice, noi trebuie să putem oferi mai multe detalii în ceea ce privește nevoile noastre și în ceea ce privește fezabilitatea și condițiile necesare a fezabilității. Trebuie să se consolideze parteneriatele pentru dezvoltare. În ceea ce privește capacitatea științifică, trebuie să, îmbun- să o îmbunătățim în mod permanent, să, să năzuim către inovații și vreau să vă spun că ne e din ce în ce mai greu în fiecare an, fiindcă în, cu un buget stabil avem un buget stabil, ceea ce înseamnă de fapt că acesta descrește și pe viitor aceasta va fi cea mai mare problemă pentru noi, iar în cele din urmă, gestionarea care este crucială, trebuie să ne asigurăm că structura de organizare și um, procesele de sprijin funcționează cum trebuie. Am uh, definit foaia de parcurs 2016-2020 uh, și Consiliul de Administrație a adoptat-o. Aici sunt enumerate principalele rezultate pe care ne angajăm să le obținem până la sfârșitul acestei prime perioade și vom avea apoi o evaluare a acestor realizări și modul în care ne-am contribuția la strategie în a doua jumătate a lui 2020. Acum, uh, cum uh, se arată acest lucru în programul de lucru al Centrului pentru 2017 și pentru documentul unic de programare 2017-2019? Nu vă temeți, nu o să intru în detalii privind programul de lucru. Este un document uriaș, știți foarte bine care este filosofia din spatele său și motivul pentru care există acest document. Vreau să subliniez că la, la elaborarea acestuia Două documente au stat la bază. În primul rând, un program de lucru pe trei ani, ultimul din uh, uh contextul anterior de planificare, care a fost adoptat de Consiliul de Administrație în decembrie 2015 și apoi am, uh, avem și un SPD pe baza strategiei, uh, proiectului de strategie pe, două, strategie pe 2025, care urma să fie adoptat de către Consiliul de Administrație, ceea ce s-a întâmplat. Aici se, enumer, se prezintă programul de lucru și pentru anul acesta vom pune în continuare accent. Vreau să vă confirm că prioritatea principală ca director este consolidarea prestației și funcționării agenției, dar și monitorizarea, procesul de monitorizare. Iar în acest sens uh, vom uh, elabora programul de lucru pe baza activităților prioritare pe aceste trei niveluri pe care vi le-am prezentat deja și voi avea ocazia să vă prezint mai târziu anul acesta raportul general privind activității și privind prestația agenției. Nu o să intru acum în detalii. Bineînțeles, vom combina în continuare consolidarea monitorizării, mai ales în ceea ce privește comparabilitatea datelor și cu dezvoltarea, punerea la punctele unor abordări noi iar apoi vor exista două proiecte, procese noi, care ne vor îndruma activitatea și care, în, în egală măsură, necesită foarte multe investiții. Primul se referă la faptul că pe 17 octombrie anul acesta vom lansa pentru prima dată uh, raportul privind corespondența corespondența europeană, care este un nou raport și un nou instrumentar pentru a prezenta starea de fapt a, mă scuzați, raportul privind răspunsurile la nivel european la situația drogurilor. Deci, pentru prima dată vom prezenta care sunt răspunsurile la această problemă. Va fi un instrument inovator. Este vorba de un exercițiu care va fi dus mai departe pe viitor, deci nu este unic. În al doilea rând, noul regulament, regulament privind EPS va fi adoptat. Va trebui să ne asigurăm că se adaptează cum trebuie și există instrumente de monitorizare. Uh, iar apoi eh, vom, eh, vom aduce contribuția la organizarea conferinței, conferinței privind eh, dependența de la Lisabona din 2017. Avem, uh, dime, avem uh, știți foarte bine că dimensiunea externă a activității noastre e foarte importantă și aici avem continuarea cooperării cu țările candidate sau care ar putea fi candidate și sper că aici vom avea și aici avem așteptări mari deocamdată și sperăm că vom reuși să avem un nou proiect în, în ceea ce privește politica de vecinătate și nu în cele din urmă. Așa cum v-am anunțat anul trecut, până la sfârșitul anului vom uh, la, lansa un exercițiu prin care vom încerca să imaginăm uh, fenomenul drogurilor cu orizont 2030, să vedem care va fi impactul evoluției tehnologiei de informație, mai ales a internetului și cum pot să influențeze tot, tot acest lucru, situația drogurilor și cum am putea noi să răspundem acestor nevoi. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru toate informațiile. Doamna Metzola, mulțumesc. O întrebare rapidă. Mi s-a părut foarte interesantă prezentarea strategiei pe termen de lungă. PP-ul sprijină activitatea agenției. Întrebarea în legătură cu așa numitele legal highs. <clears throat> În legătură cu mm, noi substanțe psihoactive știm destul de mult, dar în legătură cu aceste substanțe legal highs cunoaștem mai puțin și în Uniunea Europeană în general și în Malta, țara mea. În ce măsură dumneavoastră considerați că e o problemă gravă și cum puteți ajuta statele membre să contracareze această problemă? Domnul Boni acum. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentarea strategiei. E ceva foarte important. Sunt uh, unii pași care trebuie întreprinși în acesta și în legătură cu noul regulament uh, al uh, Observatorului European ne ocupăm de acestea. vom avea primul dialog tripartit pe 1 martie și sper că în președinția malteză vom finaliza și vom avea soluție foarte importantă pentru ca acest sistem de avertizare rapidă să fie mai convenabil, <clears throat> mai flexibil, să reacționeze mai bine la noile fenomene. Deci sper că va fi un bun instrument pentru noastră în viitor. Ați menționat de asemenea niște chestiuni suplimentare legate de da mandat uh, observatorului. Dacă puteți să ne spuneți <clears throat> ce puteți să ne spuneți? Eu mă gândesc la strategia pe termen de lungat, ce ne puteți spune despre viitor și pentru noi, la Comisia Libe, pentru noi, pentru membri, e foarte important să promovăm cunoștințe despre amenințări legate de droguri, noi substanțe psihoactive și și anumitele legal highs, niște excitante, stimulante legale. Sunt o problemă în unele state, dar în altele poate se cunosc mai puțin, e ceva de avut în vedere de exemplu, luna următoare sau la începutul anului viitor să organizăm manifestări publice în Parlamentul European, să invităm reprezentanți din unele țări, să discutăm viitoarele strategii în legătură cu aceste subiecte și sunt în totul de acord cu dumneavoastră că dacă dorim să dezvoltăm cercetarea, monitorizarea, dacă vrem să avem intervenții adecvate la timp Thomas de mi a încercat să sprijine bugetul și vă mulțumesc Um, domnule Gozel, dacă vreți să răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte. Distinși membri. Îi mulțumesc, doamne Mețula și domnului Boni <clears throat> întâi răspunsuri și apoi comentez ceva legat de ce a spus doamna Iațulă. Vă mulțumesc pentru aprecierea făcută la adresa activității agenției. <clears throat> În ce privește aceste stimulante active, cred că e important să subliniem că problema stimulantelor legale e inclusă în activitatea legată de noile substanțe psihoactive. E parte a acestei noi activitate diferită, ceea ce înseamnă că Primul sprijin pe care îl dăm statelor membre și încă de anul trecut am făcut o investiție puternică <clears throat> care a fost sprijinită din fericire și anul acesta de Comisia Europeană și de Parlamentul European și profit de ocazie să vă mulțumesc călduros tuturor instituțiilor europene care în fine au căzut de acord să dea pentru o perioadă limitată de timp o creștere substanțială a bugetului agenției noastre. Comisia DG Home a avut un rol esențial, Comisia dumneavoastră parlamentară a avut un rol important și în fine, da, deși nu se întâmplă întotdeauna, până și Consiliul a acceptat mărirea de buget. A fost o activitate importantă, domnul comisar Avramopoulos a jucat un rol foarte important și Revin la ce a întrebat domnul Boni, e doar pentru o perioadă limitată de timp și nu rezolvă problemele structurale, dar o să revin în câteva momente. Primul serviciu pe care îl dăm statelor membre este că avem 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Baza hmm, de date cu privire la noile substanțe psihoactive, la diferite statelor membre, funcționează foarte bine. Acum restructurăm și dezvoltăm pe mai departe nu doar baza de date, ci și munca analitică pe care o putem face pe baza ei. Avem și evaluarea de risc, um, facem schimb de informații pe care le punem la dispoziția tuturor statelor membre. În evaluarea de risc, ce spunea doamna președinte, că agențiile nu reușesc întotdeauna să arate ce fac, cât de bune suntem. Uneori avem motive să o facem pentru că noi în ultimii ani am publicat unele alerte de sănătate publică pe care le-am comunicat direct statelor membre, dar principiul în sistemul european și cred că e unul bun, că nu e la latitudinea observatorului european să lanseze o alertă în 28 de state membre. Mai întâi în unele state membre, substanța despre care vorbim poate că nu e prezentă sau nu încă și vrem să evităm uh, declanșarea unei panici în statele membre. De obicei dăm alertele de sănătate publică, am avut mai mult 30 în ultimii ani, către Ministerul Sănătății din statul membru și proprii parteneri și apoi în funcție de situația specifică ei pot decide dacă o să utilizeze. În orice caz o utilizează, dar dacă o comunică pe plan național sau nu, e la aprecierea lor. În acel context aș vrea să subliniez că monitorizăm constant peste 600 de substanțe. Nu e vorba doar de sistemul de avertizare timpurie care să identifice substanțele noi, ci continuă să le monitorizeze pe cele de pe piață, ce se întâmplă cu ele care au fost deja identificate, dacă rămân uh, invizibile, dispar, revin, reapar într-o formă în alta. E o mare parte a activității noastre în contextul sistemului de avertizare timpurie două noi domenii în care am început să investim uh, resurse. Vorbim despre stimulantele legale și celelalte substanțe. Întâi, tratamentul. Vă aduceți aminte că acum 2-3 ani am subliniat în unele rapoarte faptul că e un domeniu în mare parte necunoscut, mai ales pentru că în publicul larg proporția utilizatorilor de noi substanțe psihoactive într-o manieră mai riscantă sau patologică, e greu de identificat și, prin urmare, și oamenii care nu au acces neapărat la sectorul de sănătate și cer asistență. Dar situația e în schimbare și ne ocupăm de asta și facem schimb de informații cu statele membre. Desigur, un alt domeniu în care sperăm să putem pe viitor, măcar la început să identificăm noi prime reacții din statele membre pentru prevenție, dar și prevenția consecințelor de sănătate ale noilor substanțe psihoactive și ale stimulantelor legale. Și apoi la cealaltă întrebare a domnului Boni, privind spre viitor, ați menționat și dumneavoastră, am menționat și eu. Nu îmi place să mă plâng de buget, nu o să-mi schimb abordarea nici acum, dar e clar că știm cu toții că deocamdată e extrem de dificil de spune ce se va întâmpla cu Brexit-ul. Domnul Mario Monti a întocmit un raport foarte interesant publicat în decembrie anul trecut. Toată lumea știe că în 2020, ultimul an din actualul cadru financiar multinal, va fi o discrepanță și nu m-ar mira dacă va fi acoperită de toate instituțiile europene, deci pentru agenții s-ar putea întâmpla. Deocamdată în următorii câțiva ani, dacă vom continua doar cu aceleași resurse, la un moment dat va trebui să vedem dacă mai putem continua să ne îndeplinim misiunea dacă nu se fac schimbări. Asta e doar pentru viitorul cadru financiar multian, <clears throat> dar cred și vă mulțumesc pentru întrebare. Ori de câte ori vreți să vă gândiți la care ar putea fi schimbările în mandat, vă spune că sunt păreri diferite între statele membre și instituțiile europene în legătură cu noile domenii care ar putea fi adăugate la mandatul centrului nostru. Nu numai, dar, de exemplu, niște tipuri suplimentare de dependență. Nu o să intru într-o dezbatere acum pentru mine și ne bucurăm că suntem consultați și dăm toate informațiile. Pentru mine, întrebarea cheie nu e doar ce substanțe sau ce fel de dependență, să putem discuta dacă trebuie să facem mai mult în legătură cu conținutul, trebuie să vedem uh, care e fezabilitatea în statele membre. Asta e cea mai mare problemă cu care ne confruntăm în Europa și să vedem și care sunt mijloacele suplimentare la care se poate aștepta rezonabil agenția pentru a-și îndeplini sarcina. Și trebuie să fie onest cu dumneavoastră, pentru că pentru asta am fost angajat. O să spun foarte limpede că dacă mi se cere să facem mai mult, dar fără resurse cu care să ne jucăm rolul, va fi responsabilitatea mea. Sper că nu voi fi obligat, dar uh, va trebui să spun asta. Nu trebuie doar să dublăm bugetul, dar dacă nu avem uh, mijloace rezonabile să îndeplinim sarcini noi, nu le vom putea îndeplini. Mulțumesc. Mulțumesc pentru răspunsuri limpezi și mesaje clare. Domnule Bosden, vă mulțumesc pentru cooperare și prezența activă. Și acum îl invit pe domnul O'Flaherty să ne prezinte programul anual și prioritățile pentru 2017. Mulțumesc. stimați membri, știți mai bine ce vremuri ciudate trăim în ce privește drepturile fundamentale și drepturile omului. Modele de încălcare a drepturilor continuă să fie inacceptabile în atâtea contexte și locuri diferite, dar în plus, acum vedem nu doar încălcarea drepturilor care există întotdeauna, E o repudiere tot mai mare a sistemului prin care sunt garantate drepturile. În al treilea rând avem dovezi calitative solide că mari părți ale populației din statele membre și-au pierdut încrederea în drepturi, ca să-mi exprim altfel. Văd că drepturile astea nu le aparțin lor, ci altora, nu lor și familiilor lor. Această analiză nu dă dovadă de mare originalitate. Probabil că vă loviți de aceste probleme de multe ani. Vreau să vă asigur de la bun început că Agenția Drepturilor Fundamentale e extrem de conștientă de acest mediu, vrea să se implice la fiecare punct de cotitură. Pentru a face asta avem patru preocupări metodologice. Am vorbit despre acestea și în trecut. Rămân extrem de pertinente în 2017. Aceste patru sunt după cum urmează. Prima, relevanța. Trebuie să vă dăm lucrurile de care avem, aveți nevoie și nu doar lucrurile despre care credem noi că ați avea nevoie. Trebuie să ascultăm cu atenție ce au de spus instituțiile, state membre, societatea civilă, alți factori implicați. În al doilea rând, lucrurile trebuie făcute la timp. Nu e suficient să vă dăm ce vă trebuie, ci și când vă trebuie. E nevoie de atenție din partea noastră pentru a vă da probele, dovezile, datele, analizele în momentul în care aveți nevoie de ele în elaborarea de legi politici. În al treilea rând, rigoarea. Agenția întotdeauna s-a mândrit și va continua să se concentreze pe nevoia de rigoare în activitate. Rigurozitatea are două dimensiuni, cel puțin. Prima, rigurozitatea activității științifice reproșabile și, în al doilea rând, respectarea legii. Avem valabilitate în ce privește anumite afirmații, în măsura în care afirmațiile se leagă de obligații legale pentru instituții și statele membre. Și a patra preocupare metodologică și ultima e legată de impact. Suntem doar atât de buni pe cât uh, munca noastră, în ultima instanță, contribuie la o îmbunătățire reală pe teren pentru oamenii adevărați. Deci relevanță, lucruri făcute la timp, uh, impact, rigoare. Acum programul de activitate pentru 2017. O să subliniez patru domenii importanței Rusiei. The first is one which has already received Mai întâi un subiect despre care ne-am ocupat dimineața aceasta, să reacționăm la chestiuni legate de migrație, refugiați. Agenția va continua să acorde atenție deosebită acestui domeniu și în 2017 vom continua să lucrăm în hotspot-uri împreună cu celelalte agenții, cu Comisia și statele membre, ca să identificăm riscurile de abuz uh, drepturilor fundamentale și pentru a evita aceste abuze, prin forme multiple, formare, dezvoltare de orientări, ghiduri, uh, proceduri operațiunile standard și așa mai departe. În al doilea rând vom continua analizele multițară cu privire la situația migranților și refugiaților. Pe măsură ce situația continuă să evolueze în Europa, vom prezenta rapoarte anuale publice în legătură cu situația în 14 state membre afectate în special. Această raportare va avea date specifice pe țară și preocupări tematice, ca și chestiunea sănătății de care ne-am ocupat anul trecut și la care va trebui să revenim în curând, în special situația de sănătate a migranților. Al treilea domeniu în care vom sprijini reacții și răspunsul la criza migrației, să vă dăm dumneavoastră analize legale aprofundate sub forma unor avize când le solicitați în ce privește dosarele legislative. V-am dat șapte astfel de avize anul trecut și suntem gata să continuăm să vă dăm acest serviciu în contextul migrației, dar și într-un context mai larg. Alte domenii legate de migrație la care aș vrea să mă refer <clears throat> mai întâi, munca pe care o facem proiecte majore în legătură cu utilizarea și culegerea de date biometrice la frontieră. Vom publica un raport în 2017 în legătură cu aspecte legate de drepturile fundamentale în această activitate extrem de importantă și, în fine, în acest context, vom publica un raport major în luna martie, deci luna viitoare, în legătură cu experiența integrării în societățile din statele membre ale Uniunii Europene, mai ales integrarea migranților. Acum, un al doilea domeniu major de activitate, combaterea discriminării. 2017, în această privință, va fi un an de cotitură. În 2017 vom publica constatările unei anchete de mari dimensiuni pe care o cunoașteți. EU-2 va fi publicată în, în 2017 în legătură cu experiența membrilor din diverse grupuri minoritare în societatea europeană. E extrem de important pentru că e al doilea set de constatări care permit o analiză comparată în timp cu privire la situația diverselor grupuri. Prima tranșă de constatări EU minus au fost publicate, dar în ce privește situația romilor. ați auzit rezultatele și ați văzut în ce măsură situația ni se pare profund îngrijorătoare și nemulțumitoare. Vom continua să ne concentrăm pe situația romilor pe măsură ce avansăm. Alte elemente ale EU Midas 2 vor include în cursul verii publicarea de constatări cu privire la cum e să fii musulman în Europa. Avem o anchetă în care am cerut răspunsul la întrebări pentru a înțelege cum e să fii musulman. Experiența bazată pe fapte, elemente anecdotice, date solide cu privire la experiența musulmanilor în viața de zi cu zi în Europa. Restul constatărilor din EU Midas 2 o să se lanseze la o manifestare majoră aici în uh, Bruxelles în decembrie 2017. Și ultimul punct legat de combaterea discriminării la care aș vrea să mă refer, vom începe activitatea pentru o nouă anchetă legată de antisemitism în Europa în 2017. Ancheta se va realiza în 2018, dar munca va începe în 2017. Și al treilea din cele patru domenii la care vreau să mă refer în această dimineață, și anume agenda securității și despre aceasta am spus câte ceva, mai ales când răspundeam domnului Boni mai devreme și acum aș vrea să nuanțez observațiile. Noi, ca agenție a drepturilor fundamentale, înțelegem. Înțelegem că e nevoie de securitate și încă de una puternică. Înțelegem că o securitate puternică înseamnă punerea unor limite pentru anumite drepturi fundamentale. Nu discutăm acest lucru. Rolul nostru este să vă ajutăm și pe dumneavoastră și alți decidenți ca, uh, să vă asigurați că atunci când limitați drepturile se respectă principiile de bază de legalitate, necesitate și proporționalitate. Și în acest spirit se uh, concep anumite proiecte importante care vor fi uh, desfășurate anul acesta. Mai întâi, un raport pe care ni l-ați solicitat chiar dumneavoastră în legătură cu natura și aplicarea regimurilor de supraveghere în statele membre ale Uniunii Europene. Am publicat prima parte a acestui uh, raport anul trecut, o analiză legală <coughs> comparativă a legislațiilor din statele membre și partea a doua, care va veni în 2017, va viza punerea în aplicare a acestor cadre legislative, iarăși în mod comparativ. O altă contribuție pe care o facem în legătură cu securitatea este participarea noastră la grupul la nivel înalt privind interoperabilitatea sistemelor de date mari. Iarăși, există multe aspecte legate de drepturile fundamentale și, de, uh, și contribuim la activitatea acestui grup la nivel înalt, din acest punct de vedere. Și în încheiere, așa cum spuneam și în alt context, proiectul privind uh, colectarea de date biometrice la frontiere. Iarăși, culegerea acestor date esențiale pentru a asigura securitatea, dar uh, felul în care se culeg datele și cum se asigură o interoperabilitate a transferului necesită atenție uh, foarte mare. Al treilea domeniu prioritar în 2017 probabil vi se va părea oarecum nou, mai ales din perspectiva mm, obiectului agenției, obiectului de activitate, adică promovarea mai puternică a drepturilor fundamentale în Europa. Cu alte cuvinte, o contribuție semnificativă la cre- consolidarea culturii respectării drepturilor în societatea noastră. Acest lucru se va face prin mai multe inițiative inteligente din partea agenției și o să vă dau câteva exemple pentru că n-am timp pentru detalii foarte pe scurt, dar pot veni mai târziu cu alte amănunte în legătură cu societatea civilă, de exemplu. Uh, regândim uh, spațiul în care contactăm societatea civilă, nu doar pentru a avea o relație mai bună ca și flux de informații, dar și pentru a putea oferi un spațiu mai uh, propice pentru o societate civilă care se simte tot mai amenințată. În al doilea rând și în mod asemănător, ne vom consolida parteneriatul cu instituțiile naționale pentru drepturile omului și egalitate. Și ele au nevoie de ajutor și ele ar beneficia de pe urma cooperării. Noi vom avea de beneficia de pe urma cooperării cu acești actori esențiali pentru drepturile omului. Vom acorda atenție și promovării drept, Cartei Drepturilor Fundamentale. Apoi vom crea un proiect numit Sistemul uh, de informații european privind drepturile omului. Sper că vă interesează numele, vă stămește curiozitatea pentru că nu am timp de detalii și în încheiere, în 2017, o să încercăm să vedem cum putem comunica mai bine despre drepturi în societățile noastre, în acest context de cinism și uh, pierderea bunăvoinței pe care îl menționam la început. Deci, doamnă președinte, stimați membri, în încheiere vreau să reamintesc că anul acesta este anul celei de 10 aniversări a agenției. Nu e un an pentru sărbătorit, ci pentru a recunoaște și pentru a marca acest timp eh, scurs. Nu putem sărbători pentru că avem în continuare prea multe de făcut, eh, încălcările drepturilor sunt încă prea mari, eh, problemele sunt impresionante și considerabile. Vreau să asigur însă această comisie că privim către următorii 10 ani de viață cu hotărâre clară și cu un simț uh, de, al direcției ce trebuie urmate și așteptăm să avem și un parteneriat cu această comisie ca să creăm Europa valorilor în care credem cu toții. Mulțumesc! Îi rog pe colegi să respecte limita de timp de două minute a intervențiilor lor, pentru că deja suntem în oarecare întârziere. Mai întâi, doamna Post. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord. Munciți din greu și foarte bine. Și regret și eu că încă mai sunt multe de făcut. Voiam să vă pun o întrebare, deoarece raportul privind migra, uh, um, raportul eu EU-MIDAS privind uh, romii uh, cuprinde cifre impresionante. În ciuda eforturilor făcute și la nivel național, situația se înrăutățește. Cifrele sunt tot mai dezamăgitoare. Cum comunicați acest lucru comisiei și cum puteți include eforturile de combatere a sentimentelor anti-romi. Toate problemele, am crezut noi, vor fi rezolvate prin integrare. Și revin la ce spuneți despre anul următor. Spuneți că veți avea un studiu pentru a vedea ce s-a întâmplat cu antisemitismul, care au fost rezultatele. Din câte știu eu, uh, comunitatea evreiască e foarte bine integrată în societate, la toate nivelurile și cu toate astea antisemitismul crește. Deci nu văd de ce în cazul romilor strategiile naționale privind integrarea o să rezolve această problemă a sentimentelor antiromi și o să creeze încrederea de care e nevoie. Și a doua întrebare. Sunt raportor din umbră pe cadrul uh, financiar multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale și deocamdată suntem într-un impas pentru că în Consiliu nu se dorește cooperare în materie penală. Deci, vă rog, puteți să ne spuneți care sunt prioritățile dumneavoastră și cât de important ar fi pentru agenția dumneavoastră să aveți așa ceva în mandatul dumneavoastră pentru anii următori? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Chinici. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și directorului Agenției pentru Drepturile Fundamentale, care ne-a prezentat programul și prioritățile prevăzute pentru 2017. Așa cum știu toți colegii, mă ocup mult de drepturile minorilor și agenția a fost mereu foarte activă în această privință. Acest subiect, această temă a drepturilor minorilor e o preocupare constantă pentru noi. Îi acordăm foarte multă atenție, pentru că, din păcate, minorii au probleme în tot felul de situații de sărăcie sau acces la justiție pentru minori, care încă nu e un concept cunoscut în toate țările. Apoi mai sunt și copiii migranți, copiii neînsoțiți, care trebuie și ei protejați, apărați atunci când ajung pe teritoriul european. Ei se deplasează din motive diferite, nu mai intru în detalii, dar Uh, vor să își regăsească familiile sau să meargă în alte țări uh, unde au alte perspective, poate mai bune decât în țara de primire. Deci vrem să vă adresez o întrebare legată de protecția minorilor, care e un aspect fundamental al drepturilor omului. Voiam deci să pun următoarea întrebare, domnule director. Puteți să ne spuneți în acest domeniu. Care e programul? Care sunt activitățile prevăzute de Agenția pentru Drepturi Fundamentale? Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc și domnului director pentru prezentare, vă mulțumesc pentru eforturile personale pe care le faceți și vreau să spun că vă susținem puternic, doamna Mețola. În legătură cu protejarea drepturilor migranților, va fi o sarcină de bază a agenției, dat fiind că situația migratorie în Europa e în continuare una din principalele noastre preocupări. De asemenea, și nevoia de a combate discriminarea, rasismul și antisemitismul, găsind un echilibru între securitate, cum spuneați, și protejarea drepturilor. Vom continua să ne bizuim pe expertiza dumneavoastră în acest domeniu în anul care vine. Aș putea vorbi despre multe lucruri astăzi, dar ceva ce trebuie neapărat să spun e legat de libertatea mass media în statele membre. Afirmația dumneavoastră constantă că statele membre trebuie să protejeze jurnaliștii și dreptul lor de a raporta fără să teme pentru siguranța sau viața lor trebuie repetată. Aseară, și mă refer la ceva ce s-a întâmplat ieri, în Malta, țara mea, un ministru din guvern a dat un ordin împotriva unui uh, ziarist uh, de înghețarea contului bancar care acție la critici adresate de jurnalista respectivă acelui ministru. Nu s-a pronunțat nicio instanță încă și deci e vorba de tactici de intimidare de cea mai joasă speță folosite de un ministru în tocmai în momentul în care țara mea deține președinția și scopul, e clar, e să uh, pună căuș în gură tuturor celor care au opinii diferite. Deci, obligația aceasta de a apăra libertatea presei uh, a statelor membre, ce planuri aveți în această privință esențială anul acesta? Mulțumesc. Mulțumesc, Roberta, spune doamna președinte, doamna Kinghe. Mulțumesc. Vă mulțumesc și vă felicit pentru activitatea agenției noastre în trecut și în prezent. Mm, meritați tot sprijinul nostru și vă vom susține. În al doilea rând, domnule director, ați vorbit despre situația diferitelor grupuri prezente pe teritoriul Uniunii Ați menționat da, raportul privind uh, romii, situația musulmanilor, uh, antisemitismul și vreau să vă pun o întrebare și să vă prezint o dorință. De ce să nu vorbim și despre afrofobie? Pentru că majoritatea celor care ajung în UE astăzi vin din Africa subsahariană și ONU a decretat Uh, deceniul 2015-2023, deceniul uh, combaterii uh, orice, oricăror forme de discriminare împotriva celor care sunt de origine africană. Nu vrem să vorbim de rasism împotriva negrilor. Nu se dorește să se vorbească. Cred că e un lucru de care ar trebui să țineți seama în activitățile dumneavoastră, pentru că mi se pare că până acum nu a fost cazul. În al doilea rând, centrele de detenție am vorbit de nereguli și ilegalitate mai devreme, pentru că cei care sunt în situație nereglementată sunt cei care aveau un statut pe teritoriu, pentru că aveau documente și dintr-o dată sunt într-o situație nereglementară, din diverse motive. Poate din cauza crizei economice ajung în centre de detenție și sunt pe cale să fie expulzați. Așadar, agenția aș vrea să se concentreze pe aceste centre. Ați vorbit și de integrarea migranților în statele membre. E un capitol, un lucru foarte important. Există persoane care trăiesc în aceste centre de identificare și expulzare, care au diverse nume în diferitele state membre și cred că ar merita să vă îndreptați atenția și activitățile uh, asupra lor. Apoi, trebuie văzut, într-adevăr, cum spunea și cine are dreptul și cine nu la protecție internațională, trebuie văzut ce se întâmplă în continuare în hotspoturi și ar trebui să existe posibilitatea de a mai uh, face ceva pentru libertatea de exprimare. și trebuie, cred, să vă ocupați și de informațiile false sau știrile false, care sunt o adevărată otravă în multe state. Mulțumesc. Domnul Boni. Mulțumesc. Cred că pentru agenție e foarte important să uh, înțeleagă că trăim în condiții fără precedent și că e important să apărăm valorile de bază ale democrației și drepturile fundamentale. Apărarea libertății media și libertății jurnaliștilor și a independenței societății civile reprezintă elemente esențiale. Înțeleg că nu e chiar așa de ușor să găsești un răspuns, dar cred că agenția ar trebui să se preocupe de aceste lucruri, dată fiind uh, noua lor importanță. Mulțumesc. Domnul Köster, statele membre ale Uniunii Europene îmbătrânesc demografic. Avem o număr mai mare uh, de persoane în vârstă și mai puțin tineri și în unele state membre uh, se ajunge la o încălcare a drepturilor celor în vârstă, mai ales a celor foarte în vârstă. Nu este ceva foarte greu, care se atârne foarte greu, dat fiind contextul actual, dar ar trebui să uh, să ține seama de faptul că și foarte mulți oameni foarte în vârstă fac obiectul unei uh, discriminări din motivul vârstei lor. Mulțumesc! Am ajuns la finalul uh, întrebărilor și acum domnul O'Flaherty are puțin timp la dispoziție pentru a răspunde. Vă rog să încercați să răspundeți la cât mai multe întrebări posibil. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, doamnei Post și cifrelor uh, foarte negative, foarte neplăcute pe care le vedem în ceea ce privește situația romilor. Ne-ați întrebat despre comisia, uh, relația cu comisia. E una foarte activă, cooperăm foarte îndeaproape. Noi, ca agenție, nu ne uh, sfiim să vorbim de sentiment împotriva romilor. E foarte prezent în Europa și ni se pare că e foarte important uh, pentru rezolvarea situației. Trebuie să ieșim din această situație inacceptabilă, trebuie să lucrăm mai bine cu rom, romii ca să le dăm puterea de a-și cere drepturile și apoi, la nivel mai prozaic, uh, unde se duc banii, vedem că există potențial nefolosit din fondurile structurale și de investiții care ar putea fi folosiți mai inteligent în acest context. Iau notă de ce spuneți că antisemitismul e o plagă care nu dispare și noi insistăm în continuare să încurajăm uh, valorile în societatea noastră, valori care combat astfel de sentimente. Apoi, cadrul financiar multianual. Agenția a dorit ca uh, cooperarea judiciară și polițienească să apară în programul uh, multianual. Nu am obținut acest lucru și problema n-a fost la comisie care ne-a susținut, ci în Consiliu, mai degrabă. Și da, ne pare rău că nu este. Am vrea să lucrăm mai bine pentru dumneavoastră. Considerăm că dacă ar fi și această cooperare în mandatul nostru, dar nu ține de noi. Vom continua să primim cereri din partea dumneavoastră să oferim servicii în acest domeniu, pentru că odată ce solicitați aceste lucruri, putem să facem ceva. Doamna Chinici a vorbit despre copii. Vă dau toate asigurările, doamna, că în continuare copiii sunt în centrul atenției noastre într-o foarte mare măsură ceea ce facem în contextul crizei migrației ține de copii. Opiniile pe care vi le-am pus la dispoziție în legătură cu compatibilitatea drepturilor a hotspoturilor, a Eurodac, a revizuirii Dublin, mereu accentul e pus pe copii și pe protejarea copiilor. În ceea ce privește copiii care trăiesc în stare de sărăcie, am pub- urmează să publicăm uh, un raport în toamnă uh, și o să avem un raport comparativ pentru toate statele membre ale Uniunii. Pot să vă asigur că e suficient uh, de puternic axat pe copii. Doamna Mețola, mulțumesc pentru și tuturor membrilor pentru uh, aprecierile laudative la adresa agenției asigur că libertatea media e foarte importantă pentru noi și sper că acest lucru s-a văzut foarte clar în felul în care lucrăm și în ce facem. Am publicat un raport semnificativ în contextul colocviului Comisiei privind libertatea presei acum câteva luni uh, în care uh, se vede care e situația media în mai multe state membre. Cred că e un raport foarte util pentru dumneavoastră și profit de orice ocazie să mă pronunț pentru o medie independentă, liberă, așa cum făcut și uh, în Polonia acum două săptămâni într-un discurs și va rămâne o temă importantă. Doamna Chienghe, problema experienței uh, africanilor în Europa e într-adevăr o chestiune care ne interesează, ne preocupă și EU Midas 2 uh, se referă și la experiența celor din Africa subsahariană în unele state membre ale Uniunii. Deci avem această dimensiune surprinsă și în EUMIDAS 2. Încă un lucru, în 2017 o să începem să lucrăm la o nouă ediție a um, manualului privind profilajul etnic. Trebuie să ținem pasul cu lumea reală și vom crea un instrument pe care uh, detectivii de poliție și societatea civilă să-l poată folosi pentru a identifica practici uh, inacceptabile în ceea ce privește profilajul etnic. Ați vorbit și despre importanța uh, centrelor de detenție în contextul migrației. Detenția e o idee proastă în contextul migranți, migrației. E o opțiune problematică și una excesiv folosită, adică aceea de a închide oameni. Uh, atragem atenția acestui lucru. Nu suntem atenți doar la hotspoturi. Ne uităm și la condițiile de primire în 14 state membre ale Uniunii și dacă intrați pe site-ul nostru sau găsiți în altă parte, veți vedea că în fiecare lună atragem atenția asupra problemei detenției și a condițiilor în aceste facilități. Și în încheiere, în legătură cu libertatea de exprimare și importanța ei și nevoia de a combate știrile false, lucru pe care l-a menționat și domnul Boni, ne îngrijorează foarte tare. Vom consulta experți în 2017 pentru a vedea ce se întâmplă greșit în comunicarea astăzi. Nu doar în ceea ce privește mesajele privind drepturile omului, ci și um, în a fi crezuți, pentru că pentru orice fapt există un fapt alternativ, deocamdată n-am un răspuns, spun doar că ne îngrijorează nevoia de a găsi un răspuns. Și la fel și pentru uh, o mai bună cooperare și o bună protecție oferită societății civile, cum spuneam și mai devreme. Și domnule Chester, ați vorbit de vârstnici. Și vreau să vă spun că anul acesta, pentru prima oară, lansăm un proiect privind drepturile omului pentru persoanele în vârstă, cu accent pe evitarea instituționalizării acestora. Acesta e primul pas pe acest teren, dar e un început pentru un angajament pe termen lung. Mulțumesc! Thank you, Mr. O'Flaherty. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră foarte activă de această dimineață, de această dimineață pentru răspunsul dumneavoastră, pentru contribuția dumneavoastră și vă vom mai invita din nou, deci sper să mai avem ocazia să vă ascultăm. Dragi colegi, trec imediat la următorul punct de pe ordinea de zi, fiindcă suntem în întârziere. E vorba de dosarul Eurodac. Hai să-mi iau repede la revedere de la dumneavoastră. Mi s-a spus că este o a doua reformare a Eurodac, care face parte, face parte dintr-o pachet de propunere de propunere a Comisiei din 2016 uh, din luna mai. Comisia și-a prezentat în mai propunerea, iar doamna raportor ne va prezenta proiectul de raport. Dau cuvântul doamnei Macovei. Um, I will present uh, the main um, aspects of the report. Vom prezenta principalele aspectele raportului. O să fiu succintă, fiindcă l-am prezentat și ieri la grupul uh, pentru azil. După care sunt gata să vă răspund la întrebări. În primul rând, uh, extinderea spre de aplicare a Eurodac. Salut această extindere propusă în um, proiectul de regulament al Comisiei, ceea ce va permite statelor membre să transmită și să facă schimb de date în ceea ce privește persoanele care au ședere ilegală, care nu cer azil și care ar putea să, să circule nedetectate prin Uniunea Europeană. Al doilea rând, obligația de a lua amprente și uh, im- imagistică și imagini faciale, cred că trebuie să existe obligativitatea ca statele membre să introducă sancțiuni administrative eficiente și cu caracter de descurajare, inclusiv detenția ca ultimă măsură pentru... Este vorba de amendamentul 20 și am înaintat un amendament orizontal care va Um, înlocui datele, amprentele și imaginile faciale cu datele biometrice. Apoi, scăderea uh, vârstei de amprentare de la 14 ani la 66 ani. Această propunere va înlesni detectarea minorilor nesuțiți în cazul în care sunt separați de familia lor sau dacă au fugit din instituțiile sau orfelinate. Astfel uh, vor fi protejați copiii de trafic de persoane sau contrabandă. Procesul de luare a datelor biometrice minorilor ar trebui să se facă, bineînțeles, uh, într-un mod uh, corect și ca să ține cont de sentimentele copilului, așa cum se elaborează, așa cum se uh, spune la articolul 8, vreau să, să se consolideze textul pentru ca statele membre să se asigure că, că minorii înțeleg procedura, că sunt uh, informați cum trebuie, oral, înscris, uh, prin desene infografice sau printr-o combinație aceste metode, acestor metode pentru a explica procedura copiilor. Aici avem amendamentele 19 și 56. Înregistrarea datelor personale a persoanelor pentru a îmbunătăți potențial de asistență pentru reîntregirea familiei și, eh, și dacă se pune problema dacă datele alfa nu aici o să fie introduse în noua variantă a Eurodac. Am în, înaintat un amendament în ceea ce privește legăturile de familie și indicații speciale dacă minori, în cazul în care minorii sunt neînsoțiți. E vorba de amendamentul 35. Apoi, punctul numărul 5, date alfanumerice. În propunerea Comisiei, autoritățile naționale și Europol nu pot cere comparație cu anumite date alfanumerice ceea ce ar fi dăunător uh, în cadrul anchetelor, mai ales uh, în domeniul antitero, mai ales când se creează, uh, când se încearcă să se determine punctul de intrare în Uniunea Europeană a unui suspect. În momentul în care nu există amprente. În acest context am propus mai multe amendamente care ar permite autorităților de aplicare a legii naționale și Europolului să uh, Uh, comparații pe baza datelor alfanumerice în conformitate cu definiția acestor date de la articolul 3. Punctul 6. Noi prevederi pentru oferirea accesul, oferirea Europolului acces la Eurodac de plin. Europol are acces la Eurodac. Așa se, am reglementat lucrurile în mandatul anterior, dar Asta e doar pe hârtie, fiindcă, în realitate, din motive tehnice, Europol nu poate accesa date de la Eurodac. Iar Europol a pus în înmate rânduri că nu poate să acceseze date din cauza unor condiții tehnice și din cauza condițiilor stricte din regulamentul în vigoare. Pentru a rezolva această problemă am înaintat amendamente la uh, articolele 8 și 22 în ceea ce este acces simplificat oferit Europolului către Eurodac, ceea ce ar permite Europolului să își uh, ducă la bun sfârșit uh, atribuțiile cum trebuie. Există și o prevedere pentru consolidarea cerințelor de protecție a datelor de la amendamentul 51 pentru a contrabalansa acest uh, lucru. Eu vreau să vă spun că Europol are cele mai înalte standarde de protecție a datelor dintre toate agențiile. Punctul 7. EULISA, această um, aspecte operaționale pentru a îmbunătăți securitatea canalelor de transmisie electronică între Comisie și uh, statele membre și gestionarea de către EULISA s-a introdus un articol separat prin care sarcina EULISA în ceea ce privește gestionarea uh, este clarificată. Acesta este amendamentul 58 și amendamentul privind regulamentul EULISA se propune prin amendamentul 59. Nu o să mă opresc aici, vă mulțumesc. Macovei. Mulțumesc, doamna Macovei. Dau cuvântul raportorului din umbră. Domnul Velas. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule raportor, pentru treaba excelentă pe care a făcut Am discutat deja la, cu raportorii din umbră. Mă bucur foarte mult că se merge mai departe. Dar fiindcă este ultimul nostru uh, schimb de păreri și este foarte important că, dat, ca având toate aceste dosare privind azilul, să ne continuăm uh, treaba. Vreau să mulțumesc Comisiei în egală măsură pentru propunerea făcută și pentru imboldul dat prin această propunere. Sunt de acord că euro dacă ar trebui și ar putea să joace un rol mai important în sistemul de azil european decât se întâmplă la ora actuală și cred că ar trebui să fie mai mult decât o dată de bază care să sprijine regulamentul de la Dublin. Deci salut ideea de a extinde temeiul juridic al Eurodac pentru a include și uh, scopul de a înlesni uh, returnările, repatrierile. A fost limpede în ultimii ani că, um, în ceea ce priv- că partea de repatriere a politicii de azil este una foarte importantă, dar că prestația noastră nu a fost excelentă, ca să nu spunem mai multe. Deci, um, putem astfel folosi regulamentul Eurodac pentru a îmbunătăți această parte foarte importantă a sistemului pentru azil. Încă un aspect pe care îl salut este scăderea limitei de vârstă pentru înregistrare. Ieri m-au vizitat 19 școlari legătură și alături de Missing Children's Europe am discutat despre uh, drepturile copiilor, despre copiii dați dispăruți în Europa și toți cei 19 copii au fost de acord că scăderea limite de vârstă ar fi foarte utilă în îmbunătățirea trasabilității. Ei m-au convins, m-au convins ei pe mine, deci vreau să sprijin această idee aici, dat fiind uh, ce s-a întâmplat în trecut. Anul trecut, numărul uriaș de copii neînsoțiți, de copii dispăruți în Europa este imperios să îmbunătățim trasabilitatea și, bineînțeles, trebuie să facem acest lucru într-un mod care să fie pe placul copiilor. Trebuie să, îmbunătăț- să includem și imaginile faciale, bio, datele biometrice, așa cum a spus doamna Macovei. Tehnologia <clears throat> pe care o folosim la ora actuală este atât de avansată încât uneori apar problemele cu amprentarea, mai ales când uh, oamenii nu vor să se lase amprentați și cred că imaginea facială ar putea juca un rol foarte important. Trebuie să vedem cum va funcționa, vor funcționa aceste imagini faciale și să vedem cum va fi modelul de care va fi motorul de căutare în baza de date pentru imaginile faciale, ce proces care nu este încă pus la punct, și salut uh, și uh, referirea făcută la EULISA. Acum, un lucru foarte important, poate cel mai important, îl reprezintă accesul la autorităților, autorităților, autorităților de aplicare a legii la Eurodac. Cu toții cunoaștem situația de securitate la ora actuală, iar noi, ca Parlamentul European, am spus în mod consecvent că statele membre ar trebui să coopereze mai strâns, să facă schimb de informații și că instrumentele existente ar trebui să fie folosit la maximul lor potențial și cred că în ceea ce privește Eurodac am putea să îmbunătățim această situație folosirea de plin potențial al instrumentelor și cred că Eurodac poate să facă parte dintr-o bază de date foarte largă, nu numai în ceea ce privește gestionarea frontierelor, dar și în ceea ce privește aplicarea legii și ar trebui să fie interoperabil uh, între laniul acestor sisteme. Am uh, ajuns deja la un acord în ceea ce privește Eurodacul anterior că Europol ar trebui să aibă acces la Eurodac. Pentru punct de acces național, Olanda, dat fiind uh, că Europolul este, are sediul la Haga, dar am constatat cu surprindere că nu funcționează lucrurile. Că Europol prin sistemul danez, mă scuzați, olandez nu funcționează fiindcă Euro, Olanda nu are standarde atât de ridicate ca Europol. Putem să discutăm, dar uh, la un moment dat am crezut că am considerat că ar fi o idee bună ca Europol să aibă acces la aceste date, dar lucrurile nu funcționează tehnic în practică și este important în momentul în care reform, reformăm acest regulament să ne asigurăm că se dă acces uh, Europolului la baza de date și că se întâmplă de fapt că, că are loc și în practic, nu doar pe hârtie. Mulțumesc, domnule Lenard, doamna Kaufman. Mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să mulțumesc, doamne raportor, pentru acest proiect de raport și vreau să vă spun că trebuie discutate mai multe aspecte. Fiindcă este limpede că regulamentul Eurodac trebuie să fie schimbat pentru a îmbunătăți Eurodacul, dat fiind situația actuală. Deci, acest lucru cred că este de la sine înțeles. Este important pentru grupul meu ca ă, toate schimbările care vor fi discutate să fie verificate minuțios pentru a vedea dacă se asigură drepturile fundamentale, drepturile omului pentru persoanele vizate. Toate acestea trebuie să fie foarte clar enumerate pentru a nu avea, nu asista la o reducere a standardelor de protecție a datelor. Dați-mi voi să încep cu o chestiune foarte importantă și o, să adresez o întrebare, doamne raportor, în acest sens. Este vorba despre amendamentul 1 și amendamentul 27, 58 și 59, toate aceste amendamente despre care ați vorbit și dumneavoastră. Este vorba despre EULISA. Nu știu sigur dacă propunerea doamnei raportor este fezabilă, fiindcă doamna raportor propune ca în cadrul reformării Eurodac, e vorba despre un termen foarte specific, să se opereze o schimbare la nivelul regulamentului EULISA. Mă întreb, indiferent de conținutul care se propune, mă întreb, în lumina procedurii legislative folosite, dacă se poate face acest lucru. Cred, deci, că acest lucru este extrem de important. Și acum, în ceea ce privește conținutul. S-a spus deja, este vorba despre coborârea vârstei minime de la uh, 14 la 6 ani uh, pentru a înlesni uh, reîntregirea familiilor. La această chestiune a vârstei, cred că încă mai avem de discutat între noi. Raportoarea precizează în proiectul său că preluarea amprentelor digitale ar fi în, în interesul superior al copilului. Salut această premiză pentru că e vorba de preluarea uh, um, amprentelor digitale și astfel pentru o mai bună informare, deci clauze uh, de protecție mai bună. A, iarăși, trebuie garantate drepturile omului, trebuie să fie uh, în centrul abordării. Și, de asemenea, trebuie să se precizeze clar în text uh, forțarea, preluarea cu violența a amprentelor. Uh, deja am avut o audiere a reprezentantului uh, Agenției pentru Drepturile Fundamentale, care a avut o poziție foarte bună în ceea ce privește propunerea de regulament și cred că propunerile acestei agenții pentru drepturile fundamentale ar trebui să ne călăuzească pe toți, astfel încât să îmbunătățim propunerea Comisiei. Al doilea punct, Comisia a propus o extindere a domeniului de aplicare, așa a spus și doamna Macovei, raportoarea, astfel încât să se țină seama și de alte persoane, de alte tipuri de date și de să se prelungească și timpul de păstrare a datelor. Trebuie să fim atinți, atenți să vedem cât de justificată este această extindere. Deja am consultat uh, Observatorul European pentru Protecția Datelor și o să avem o opinie. Al treilea lucru, Europolul și uh, raportoarea din umbră de la PPE a spus că e într-adevăr o chestiune complexă. Regulamentul actual Eurodac spune că Europol are acces la datele Eurodac și am văzut că din diverse motive, de fapt, acest lucru nu se întâmplă. Iarăși, aici trebuie să ne gândim la modul principal despre acest lucru. Până la urmă, scopul Eurodac ar fi să câștigăm siguranță, o șansă mai mare de a identifica persoanele, uh, astfel încât să se... Uh, trebuie să ne asigurăm că uh, nu se pun sub semnul întrebării clauzele privind protecția și respectarea drepturilor. Mă bucur de viitoarea colaborare cu raportoarea și mă opresc aici. Mulțumesc. Bioc. Doamna Bjork. Mulțumesc foarte mult. Eu uh, am o poziție critică față de propunerea comisiei și cred că abordarea doamnei raportor chiar a făcut lucrurile mai problematice pe alocuri. Salut uh, consolidarea drepturilor uh, copilului ceea ce este extrem de important, dar nu cred că reducerea vârstei minime este în acest context în interesul copiilor. Dacă ar fi existat un angajament real de trasabilitatea copiilor pentru a ne asigura că securitatea lor este pe primul plan și siguranța lor este pe primul plan, s-ar fi făcut alte propuneri pentru a asigura siguranța copiilor. Asigur, iar organizațiile privind drepturile copiilor au o altă părere. Știu asta, dar cred că nu ar trebui să avem uh, o, o reducere a vârstei minime la Eurodac în acest context. Nu protejăm copiii astfel. O îngrijorare mai, gener, mai uh, generală este că formularea folosită de comisie și de raportoare este cinică și um, plină de, suspici- de suspiciune față de migranți, de persoane care fug din țara lor și nu ar trebui să avem astfel de formulare în care oamenii sunt priviți ca fiind primejdioși. E vorba de oameni care sunt în primejdie, nu primejdioși. Și nu sprijinim extinderea sferii de aplicare Eurodac pen, pentru migrație ilegală și pentru folosirea datelor pentru repatriere, fiindcă avem deja uh, baze de date via VIS, SIS și sistemul de intrare-ieșire uh, pe care dorește să-l instituie Comisia, de altfel. Deci, cred că nu își are loc uh, o extindere a sferei de aplicare. Sugestia de a da acces direct Europolului uh, la Eurodac nu este pe placul nostru, ne opunem. Europol are acces deja, uh, ar fi trebuit să existe limitări uh, în ceea ce privește sfera de aplicare a acestui acces la început. Noi uh, asta ne dorim și nu, din potrivă, extinderea accesului. Transferul de date către țări terțe pentru, uh, în scopul returnării se păstrează în proiectul de raport, iar condițiile în care se poate face acest lucru nu poate preîntâmpina informații privind uh, persoane care sunt persecutate în țara lor de origine, acestea vor, fi, vor deveni publice autorităților. Și uneori chiar faptul de a părăsi țara este considerată o crimă în unele țări, ceea ce ar pune migranții într-o situație de risc. Se fac, propune și în ceea ce sancțiuni, uh, sancțiunile, ceea ce depășește propunerea uh, comisie care dă statelor membre posibilitatea de a introduce sancțiuni, iar sancțiunile ca ultimă resursă, sancțiunea ca ultimă resursă este detenția, iar folosirea detenției ca sancțiune pentru uh, solicitanții de azil care refuză să uh, se lase amprentați, um, amprentați cred că este uh, o încălcare a drepturilor acestor persoane. Apoi, în ceea ce privește a în ceea ce privește trecerea ilegală a frontierei, a, trecerea ilegală a frontierei care ar putea duce la sus, suspiciunea de terorism. Nu se poate așa ceva. Să ne uităm ce s-a întâmplat în Ungaria, în care o persoană a fost uh, acuzată, condamnată de terorism pentru că a aruncat cu pietre. Cu pietre, mă scuzați, suntem pe o pantă uh, periculoasă și să nu uh, să nu uh, introducem elemente în uh, regulamentele noastre care ar putea să dea apă la moare unor astfel de acțiuni. Mă îngrijorează deci atât propunerea comisiei cât și proiectul de raport. Cred că trebuie spus foarte clar că migranții nu sunt periculoși, că ei sunt în pericol și că ar trebui să nu uităm că Eurodac este o bază de date care protejează migranții și să fie consolidat acest element de protecție, nu invers. Mulțumesc, doamna Sargentini are cuvântul. Mulțumesc, președinte. The way that the European... Mm, în legătură cu modul în care Comisia Europeană schimbă modul de funcționare RODAC întărită de modul de abordare al doamnei raportor, e o problemă gravă, mi se pare. Să avem Eurodac ca instrument să tratăm solicitări de azil, asta înțelegem foarte bine. Am fost foarte nemulțumiți data trecută de extinderea instrumentului la aplicarea legii. Deci, în niciun caz nu vom sprijini un acces mai larg. Modul în care s-a organizat în acest fel, adică o solicitare Europol către Eurodac, a fost o cale în care Eurodac să aibă rolul de lider. Dar acum să deschidem cu totul dosarele, fișierele, face Eurodac instrument primar pare că scopul principal al Eurodac ar fi de aplicarea legii. Și noi credem că nu e. În ce îi privește pe copii, <clears throat> problema copiilor lipsă din Europa e o problemă gravă, dar ne copiem unii pe alții. O observație făcută de cineva de la Frontex sau de la Europol care n-a fost niciodată sprijinită sau demonstrată cu 10.000 de copii care au dispărut. Eu mă întreb de unde a apărut afirmația și mulți au întrebat care sunt dovezile, aduceți dovezile și eu am înțeles că acești copii chiar au dispărut din centrele pentru refugiați în care se aflaseră. Dar n-au dispărut cu toții și pentru familie. Când avem un sistem în vigoare în Europa care face foarte dificil să te întâlnești cu familia în altă țară sau procesul e foarte lent de instrumentarea cerilor de azil, copiii se deplasează, se mută într-o deplasare secundară. Dacă nu tratăm asta, nu are niciun sens să schimbăm asta într-o bază de date. Acum văd că doamna Macovei a inclus și apatrizii, stateless persons, în aceste amendamente și mă întreb cum vede lucrurile. Dacă vorbim de politici de returnare la apatrizi, ar putea să ne detalieze unde ar trebui uh, returnați apatrizii? Către ce stat apatrizii neavând niciun stat de origine? Și nu sunt deloc mulțumită de modul în care facem asta. Apatridul nu e un ilegal, e cineva care nu are cetățenie recunoscută. Eurodac pentru returnări. Și asta ne deranjează. Problema cu returnările nu e că nu avem baza de date ca probă. Avem o bază de date și în legătură cu documentul de liberă trecere acum câteva luni, când s-a sugerat că lipsa unui pașaport sau unui document de trecere cu fotografia acolo ar fi problema la returnare. Dar nu e așa e faptul că țările terțe nu vor să-i accepte înapoi pe acei oameni. <clears throat> Și noi nu rezolvăm problema cu baza de date. Trebuie să o rezolvăm, desigur. Azilul și returnările sunt legate între ele, dar nu asta e soluția. Amprentarea. Am nenumărate, dar o să mă opresc în curând. Amprentarea la bordul navelor. Am mari îndoiele aici. Cred că asta o să ducă. Nu e o situație ușoară când cineva abia a fost salvat, dar <clears throat> nu e momentul în care să decizi conștient ce vrei sau nu. Și cei care te salvează sau patrulează frontiera nu sunt cei în poziția corectă să ia amprentele. În niciun caz n-ar trebui să facem așa. Și am dificultăți să înțeleg cum ajungem aici la o propunere care susține că mai respectă drepturile omului și facem asta pentru a avea un sistem rapid, dar precis de proceduri de azil și sunt foarte îngrijorat în legătură cu modul în care ne îndreptăm să un sistem de returnare pentru migranții ilegali, indiferent dacă au început sau nu ca solicitanți de azil. Mulțumesc. Doamna Chinici acum. Mulțumesc, doamna președinte. <clears throat> Le mulțumesc colegilor, îi mulțumesc domnule raportor Macovei și tuturor celor care raportor din umbră au vorbit la acest dosar extrem de important, dar care este și extrem de complicat. Aș vrea să revin la chestiunea minorilor. Sunt de acord cu ce a spus colega Kaufman la acest subiect, e adevărat? Vârsta minimă pentru luarea datelor biometrice ar trebui să fie de șase ani. Această idee e dictată de uh, o cerință de protejare a minorilor în urmărirea în deplasare, pentru că pentru a-i proteja trebuie să fim siguri în legătură cu identitatea, dar nu putem ignora faptul că această opțiune trebuie însoțită de garanții care sunt necesare și indispensabile pentru minori, mai ales având în vedere coborârea vârstei de la care să se ia datele biometrice. Procedura nu trebuie să fie prea invazivă sau traumatizantă, e nevoie de personal de specialitate și de garanții și protecție adecvate. Trebuie ca minorii să fie bine informați. Cred că acest subiect e foarte complicat, se numeroase dezbatere între experți, asociații și stârnește diverse nedumeriri și ridică semne de întrebare. Trebuie, desigur, să îi protejăm pe minori, dar e nevoie de garanțiile adecvate și deci trebuie să punem punctul pe I, să aprofundăm problema, să revenim asupra acestei teme și cred că va trebui să aprofundăm aceste opțiuni în dosar. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Wimberg. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc, domnule raportor. Cred că e un proiect foarte bun de raport. Trebuie să recunosc că sunt câteva semne de întrebare, dar în continuare raportul în general e foarte bun. E foarte important, în primul rând, ca Europol și Eurodac să aibă acces reciproc la bazele de date. Aici e vorba de combaterea infracțiunilor. Aici vorbim despre oameni care în prezent sunt în ședere ilegală în statele membre ale Uniunii Europene și trebuie să putem să identificăm într-o manieră corespunzătoare. E important să fie posibilă colaborarea, trebuie să facilităm această colaborare. Și cei din aplicarea legii cu atât de multe infracțiuni care se comit, <clears throat> e foarte greu să găsească făptașii care se pot deplasa cum doresc în 28 de state membre și scăderea vârstei de la 14 la 6 ani nu mi se pare deloc ciudat, mi se pare chiar o idee foarte bună și nu cred că e nimic în uh, la locul uh, lui cu luarea amprentelor unui copil. Ce e ciudat? Aici nu e nimic ciudat și deci cred că n-ar trebui să fie nicio problemă cu reducerea vârstei până la 6 ani. M-am gândit la apatrizi. Da, sunt și apatrizi. Unde să-i trimitem în caz că îi returnăm. Dar întrebarea care se pune este cum au ajuns în situația de apatrizi. Unii din Suedia pur și simplu și-au aruncat la coșul de gunoi pașaportul. Și apoi e dificil să identificăm, să vedem care e țara de origine. E ceva ce trebuie să discutăm. Unii spun că ar veni din Afganistan, dar de fapt vin din Iran și e o problemă foarte dificilă, e foarte greu să-i returnezi undeva. Dar aștept cu interes să continuăm să lucrăm la această propunere. Deci, încă o dată, multe mulțumiri pentru informații și, doamne raportor, mulțumim. Acum, de la Comisia Europeană, cine vrea să intervină pe scurt. Bună dimineața! de la Unitatea pentru Azil de la DG Home. Mai întâi aș vrea să salut acest proiect de aviz. Mi se pare că amendamentele sunt bine gândite. Aș insista doar faptul că amendamentele care se fac în proiectul de aviz la textul alb accesul propus direct și de plin pentru Europol la sistemul central Eurodac. Noi suntem în proces de a ne gândi la aceste amendamente pentru a ține cont adecvat de preocupări de securitate și de poziția la care s-a ajuns la Consiliu în abordarea generală parțială în sensul extinderii și simplificării accesului pentru autoritățile naționale de aplicare a legii la baza de date. Și o să mă opresc aici. Mulțumesc. Acum doamna Macovei din nou. Uh. Le mulțumesc uh, colegilor și aștept cu interes să lucrăm împreună. Sunt convinsă că vom ajunge la un acord și o cale de a mulțumi pe toată lumea. O să încerc să vă dau niște răspunsuri scurte. Doamna Kaufman a întrebat despre Ulisa. Pot să vă spun în general că amendamentele sunt propuse pentru motivele operaționale după ce am avut consultări cu Comisia și chiar cu EULISA. Apoi, dacă vreți mai multe detalii, ne putem întâlni și pot să vă ofer mai multe amănunte. Unii au contestat uh, scopul principal al modificării regulamentului, care mai rămâne ca azil și afirmă în mod nejustificat, pe părerea mea, că se îndreaptă mai mult spre a fi o bază de date pentru aplicarea legii. Nu. Scopul principal va rămâne azilul. Și vreau să vă dau un argument. Ierarhia hiturilor dovedește că este instrument de azil. În legătură cu apatrizii, am o întrebare. Pentru mine însemn și pentru colegi. Ce faci când găsești uh, în mijlocul străzii pe cineva care nu are niciun document la el sau la ea. Ce faci cu omul respectiv? Pentru că nu are document, poate să afirme că e apatrit și îl lași în pace sau ce? Da. Trebuie să facem ceva cu ei. În esență, acestea sunt câteva chestiuni pe care le-am reținut și revenind la accesul la Eurodac de către Europol, nu e corect să se afirme că lărgim accesul la Eurodac. La Eurodac era acces, toată lumea a acceptat acest lucru. A fost un acord cu privire la toate dosarele la zil în mandatul anterior, deci nu cred că ar fi corect și moral să se revină acum pentru a încerca să modificăm ceva ce nu ne-a plăcut, dar am acceptat, pentru că am primit altceva la schimb în acel pachet de șase legi. Deci am dat acces uh, pentru aplicarea legii Eurodac, dar în realitate Europol nu poate să aibă acces. Deci nu extindem accesul Europol la Eurodac, încercăm doar să-l facem real, cel pe care l-am dat deja. Și dacă se trece printr-o ușă națională ar trebui să fac un schimb de informații cu poliția de la Haga, cu poliția olandeză și au informații clasificate mm, pe care nu li se permite să le transmită nimănui. Acesta e un motiv pentru care, de exemplu, trebuie să aibă acces direct la Eurodac, pentru că altfel dacă au informații clasificate, cele mai secrete nu le pot comunica nimănui și un motiv pentru care nu pot trece prin poarta națională. O să mă opresc aici și vom continua cu raportorii din umbră și cu toți cei interesați. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Macovei. Termenul limită pentru amendamente e 28 februarie. Și secretarul mi-a spus pentru că această propunere e o reformare, conformitate cu noua regulă 104, privind reformare, schimbările substanțiale la partea albă din propunerea Comisiei trebuie justificate pe temeiuri de motive presante legate de logica internă a textului sau pentru că au caracter tehnic și să încerce să se păstreze coerența legală internă a propunerii. Deci, conform noilor reguli, este datoria președintelui să examineze aceste amendamente în baza criteriilor de excepții prevăzute în noua regulă 104.3 să decidă dacă sunt admisibili. Președintele trebuie să decidă în legătură cu asimilabilitatea amendamentelor înaintate la partea albă codificată din propunere, înainte de a le supune la vot. Trebuia să vă informez în legătură cu asta. Termenul, v-am mai spus, 28 februarie. Vă mulțumesc și foarte rapid. Sper că încheiem la timp. O să avem o pauză foarte scurtă de prânz astăzi. Examinarea unui corrigendum în legătură cu raportul Diaz de Mera legat de lista de țări terse pe care cetățeni trebuie să aibă viza când traversează frontierele externe și cei cu cetățeni exceptați de la această cerință. Revizuirea mecanismului de suspendare. După cum vă aduceți poate aminte, un acord la trialog a fost realizat la sfârșitul anului trecut, s-a votat în plenara din decembrie și n-a fost suficient timp pentru juriști lingviști să examineze textul. Asta trebuie să se facă după votul din plenară, după munca juriști, lingviștilor. Au fost necesare unele schimbări lingvistice sau tehnice Întrucă domnul Diaz de Mera nu poate fi prezent astăzi, o să vă citesc mesajul. Acest corigendum e pentru a aproba doar munca lingviștilor după ce s-a votat acest dosar în plenară din decembrie. Am urmărit îndeaproape munca lingviștilor și pot să vă asigur că toate schimbările introduse au doar caracter tehnic și lingvistic și niciun fel nu modifică acordul politic la care s-a ajuns cu Consiliul. Deci, prin urmare, vă recomand să sprijiniți acest corigendum și mulțumesc juristii lingviștilor pentru muncă. Acesta e mesajul domnului Diaz de Mera, nu raportor. Vă întreb, dragi colegi, dacă nu obiectați, să considerăm că acest corigendum a fost aprobat și se va anunța în conformitate cu regula 231, paragraful 4 la plenară săptămână. Sunteți de acord? Vă mulțumesc. Și acum vă las în scurta, foarte scurta pauză de prânz.